Good afternoon, colleagues, and I'm sorry for the short delay. We have a quite a short meeting. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Avem uh, o întâlnire mai scurtă, doar până la 6 fără un sfert. Și vă întâmpin aici, avem puncte interesante de discutat pe ordinea de zi. În primul rând, uh, întâmpinăm întâi pe doamna Luisa Arbor, care vine de la ONU de fapt nu de Organizația Mondială pentru Migrație, secretarul general, reprezentant al acestuia, poate ați auzit-o ieri, a prezentat un discurs deosebit de interesant la deschiderea conferinței privind migrația de înalt uh, nivel și este la originea unui proiect pentru migrație. Avem de asemenea în prezidu persoane de la SAE, Domnul Nițen, bun venit, v-ați întors la noi și domnul Ambrosi de la OMI este prezent de asemenea și ei vor uh, face uh, parte din acest schimb de vederi. Pe 19 septembrie am avut uh, un, o conferință de înalt nivel. Am vorbit despre refugiați, migranți și piața muncii. Am spus că Comitetul Interesorilor trebuie să răspundă mai bine acestor uh, temeri și asta a însemnat declarația de la New York. Am, am avut o, o delegație ad hoc de trei membri la acest summit de la New York. Trei persoane din partea noastră așadar au fost prezente. Aș putea spune mult mai multe despre acest compact, această convenție sau acord dar am să-i dau cuvântul doamnei Arbor ca să discutăm, pentru că um, avem multe acord de la acest summit de la New York și îi cer uh, doamnei Arbor, care reprezintă secretarul general al ONU, problema migranților și refugiaților, să vină să ne spună ce are de spus în fața comisiei noastre. Mulțumesc foarte mult! Este o mare plăcere să particip la aceste discuții în ce privește acest acord global privind migrația. Mă bucur că Libe m-a invitat aici, un gest foarte generos. Vreau să mulțumesc și celorlalți colegi care vor interveni aici și cred că o să fie o discuție bună. Migrația face parte din istoria umană de la începuturile sale este povestea unora dintre noi în această sală, povestea multor bărbați, femei și copii care au căutat siguranță, demnitate și orizonturi diferite. Este o experiență familiară pentru mulți europeni și ar fi totuși uh, um, poate exagerat ca eu să vorbesc despre uh, istoria dumneavoastră, dar mă angajez într-un dialog constructiv cu dumneavoastră. Uh, știu foarte bine că asta pune niște provocări reale pentru comunități, pentru țări. Astăzi avem mișcări precare ale populației în toată lumea, în America Centrală, în Asia de Sud-Est, în Africa și în jurul granițelor europene. Asta a dus la niște probleme deosebite. Este foarte clar că lipsa unei guvernanțe principiale pe migrație, pe plan local, regional, național, este mare parte răspunzătoare pentru situația actuală cu care ne confruntăm. Mai puțin e vorba de un proces de migrație, ci cu o criză a gestiunii migrației și este apoi și o criză profundă a conceptului de solidaritate. Este ceea ce i-a mânat pe șefii de stat și de guvern uh, în septembrie anul trecut, Um, la adunarea generală a ONU ca, să, ONU ca să discute modul în care comunitatea internațională poate să reacționeze și să răspundă problemei uh, globale a migraților și refugiaților. În declarația de la New York s-a recunoscut cu o mai bună cooperare și o guvernanță a migrației. Uh, sunt absolut necesare și în mod urgent. Este vorba de un semn istoric de voință politică pentru a împărtăși responsabilitățile, pentru a avea o migrație mai sigură, mai regulată, într-un mod mai uman, bazată pe nevoile oamenilor, printr-o politică publică solidă și bazată pe realitate și nu pe dorințe. Declarația de la New York a lansat un proiect, un proces intergovernamental foarte important, care este în curs și care va culmina la sfârșitul lui 2018, odată cu adoptarea uh, acordului global pentru migrație regulată, sigură și ordonată. Printre alte activități, multe pe plan regional, avem un proces extensiv de consultări între state dar și cu implicarea altor parteneri, societatea civilă, sindicate și așa mai departe. Aș uh, da curs unor observații generale care au rezultat din aceste consultări până acum. Se vor concentra acestea pe drepturile omului pentru toți migranții, uh, lupta împotriva xenofobiei, problema factorilor care duc la migrație, precum și problema cooperării internaționale și a guvernanței în ce privește migrația. <clears throat> cadrul uh, juridic internațional uh, dă deja o, o, bază pe care se poate construi acest proces. Statele membre au reafirmat în declarația de la New York că toți migranții, indiferent de statutul lor de migranți, sunt uh, deținători de drepturi. Însă, în ciuda faptului că avem pretutindeni pe plan internațional și regional legislație bună și amplă, și angajamente politice pentru a, a, a gestiona migrația într-un mod mai uman. Există în continuare o problemă cu drepturile omului în acest sector. În fiecare zi probleme au migranții cu accesul la sănătate, la locuințe, la educație și la justiție. Migrația neregulată, ilegală, sporește vulnerabilitatea migranților foarte mult și în multiple feluri. Ei sunt expuși discriminării, marginalizării și chiar abuzurilor în mod disproporționat. Mulți lucrează în uh, economia gri și sunt chiar uh, exploatați deseori. Fiindu-le teamă să fie deținuți sau chiar deportați, uh, este la fel de teamă să nu um, spună că au fost victima unor uh, crime sau alte acte. Astfel, avem o posibilitate de a crea niște punți între cei care se ocupă de migrație și serviciile publice pentru a le facilita migranților niște drepturi fundamentale. Dar, uneori, pe plan local, anumite politici se fac simțite în acele orașe numite sanctuare. Anumiți migranți este foarte clar că nu țin de protecția legală acordată uh, refugiaților. Totuși ei sunt vulnerabili sau se resimt ca atare și au și ei nevoie de o protecție a drepturilor lor umane. Ei nu sunt pur și simplu migranți economici, cum se spune deseori. E vorba de o sintagmă simplistă care nu uh, arată cât de complexe sunt motivele care determină pe oameni să plece în altă parte și nici nu arată nevoia lor de protecție, mai ales când e vorba de femei, de fete, minori neînsoțiți, persoane mai în vârstă sau persoane cu dizabilități. Trebuie să reamintim, <clears throat> atât în politică cât și în practică, importanța fundamentală a respectării, protejării și împlinirii drepturilor umane pentru toți migranții, indiferent de statutul lor. Acum uh, m-aș concentra pe prejudecăți și pe lupta împotriva xenofobiei. În ciuda faptului că se spun multe lucruri chiar toxice pe acest subiect, migrația nu trebuie să fie văzută ca o problemă care trebuie rezolvată. Migrația poate să fie o experiență înălțătoare pentru mulți, poate să fie și o contribuție semnificativă uh, la unele dintre cele mai mari probleme în lume astăzi, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltare durabilă și declinul populației, precum și bătrânirea acestea. Migrația a fost recunoscută ca uh, o strategie proactivă de uh, adaptare, o posibilitate de luptă împotriva sărăciei, o contribuție la dezvoltare inclusivă, la dezvoltare durabilă și o posibilitate de uh, emancipare de gen. Este foarte important să nu se dea ascultare acelor mituri și uh, prejudecăți despre migranți și migrație, așa cum apar deseori uh, în uh, presă în fiecare zi. Însă trebuie eforturi suplimentare pentru a avea date mai relevante uh, legate de acest proces. Aceste eforturi trebuie să fie însoțite de dorința de a recunoaște, a recunoaște că există niște temeri uh, legitime legate de migrație și de partea ei mai puțin pozitivă, într-un context de criză economică sau chiar de intercetifinire a economiei, de șomaj și mai departe, uh, nu putem să fim simpliști. Dacă nu ne ocupăm de aceste temeri legitime, dialogul nu va fi unul bun și nu va aduce ajutor sau sprijinul publicului pentru aceste politici, ci va crea numai presiuni. De aceea încurajez pe onorabilii membri ai Parlamentului dumneavoastră astăzi să se afle în fruntea eforturilor de a contracara discriminarea și xenofobia împotriva celor care pleacă în alte țări, inclusiv uh, printr-un discurs mai echilibrat, mai inclusiv, bazat pe fapte care arată exact care este problema migrației și care se ocupă și de migranți, nevoile lor, dar și de comunitățile care îi uh, primesc în sânul lor. Și acum câte ceva despre factorii migrației. În fiecare zi vedem cât de disperați sunt mulți, multe femei, bărbați, copii, care se înfruntă cu foarte multe obstacole și înfruntă boala sau chiar moartea pentru a traversa niște granițe, căutând viață și speranță. Motivarea, motivațiile sunt foarte complexe deseori. Unii vor să facă asta cu liberul arbitru, alții însă sunt forțați să o facă pentru a scăpa de conflicte, de persecuții, de discriminări, de probleme de foamete, de sărăcie, de uh, Um, din dorința de a-și regăsi familia din cauza schimbărilor climatice sau uh, din alte motive. De multe ori uh, ei nu pot să spună că au plecat în mod voluntar, voit, pentru că din ce în ce mai greu este să se știe dacă cineva chiar pleacă de bunăvoie, așa cum s-a recunoscut în declarația de la New York, refugiații și migranții au aceleași drepturi universale și aceleași libertăți fundamentale, se, se confruntă cu aceleași probleme și de multe ori sunt vulnerabili în același mod. Pentru a găsi soluții pertinente este esențial să înțelegem, să evaluăm de ce oamenii um, se mișcă dintr-o țară în alta sau pleacă din țara lor și de ce au nevoie de protecție. Comunitatea internațională trebuie să identifice acțiunile pentru a se ocupa de ca cauzele profunde ale migrației, să înțeleagă care este factorul care îi atrage um, sau îi respinge pe unii uh, pentru a începe această călătorie. Bineînțeles că nu e vorba nu, numai de ce apare imediat evident, dar poate să fie și niște factori de atracție pentru unii. De pildă, o piață sau mai a muncii uh, gri uh, suficient de mare care îi atrage pe unii. Și uh, Asta îi încurajează pe unii să încerce să facă acest drum și să-i aducă și pe alții cu ei. În sfârșit, cooperarea internațională, guvernanța migrației și granițe. Și cu asta închei. Cooperarea internațională și guvernanța migrației sunt foarte importante în vederea implementării acestui uh, acord global, odată ce va fi el stabilit. Uh, Anumite aranjamente inteligente, responsabile, eficiente ar trebui să ducă la un fel de ciclu virtuos în, cazul, în cazurile în care astfel uh, încrederea publicului revine față de autoritățile publice și uh, permite o gestionare uh, bună a granițelor, dar nu numai pe asta trebuie să se concentreze autoritățile, nu pe granițe și nu pe returnarea migranților. <clears throat> și nu pe represiune. Trebuie abordări mai sociale, mai ample, pentru că este vorba de un fenomen care oricum nu ne va părăsi și pe care mă resimți multă vreme de acum înainte, zeci și zeci de ani. Măsuri cum ar fi crimina, încriminarea uh, ajutării migranților sau asistența umanitară pentru migranții ilegali nu pot să fie decât negative. Uh, nu numai asupra, mai asupra migranților să fie aceste efecte, dar și asupra oamenilor care de bună uh, voință, de bună credință încearcă să-i ajute pe cei în pericol. Um, recursul sporit la uh, detenție administrativă este din ce în ce mai deci, des uh, practicat, fără garanția de acvate și aici intră și copiii, dar și uh, migrații, dar și copiii. Și astfel, uh, Uh, în acest sens, în declarația de la New York, statele s-au angajat să se elimine practica întemnițării copiilor uh, migranți prin facilitarea unor rute alternative față de călătorile periculoase, prin posibilitatea de a avea mobilitatea pieței muncii, prin educație, prin unificare familială, putem să reducem toate aceste căi de migrație ilegală. Astfel vom putea să sprijinim și un regim al azilului uh, eficient pentru cei care nu pot astăzi să depună o cerere în regulă și, mai mult decât atât, va aduce încredere în capacitatea statelor de a guverna de aceste chestiuni. Doamnelor și domnilor, uh, Comisia dumneavoastră joacă un rol deosebit, uh, asigurându-se că legislația europeană uh, și obligațiile respective luate de statele membre uh, pe plan intern și internațional sunt respectate. Uh, sfaturile dumneavoastră înțelepte sunt importante astăzi mai mult decât uh, oricând și mă angajez alături de dumneavoastră în acest efort. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie și aștept să avem o dezbatere fructuoasă. I'm, encouraging more spontaneous <laughs> Nu pot decât uh, să încurajez astfel de aplauze spontane. Totuși, uh, vă mulțumim, uh, doamna judecător Arbor, pentru intervenție și cu siguranță că vor avea colegi întrebări legate de experiența dumneavoastră în domeniu ca să nu vă speriați uh, de ce avem atât de mulți uh, colegi în sală, e joi după amiaza și e un moment destul de critic în uh, orarul nostru săptămânal. Mă bucur, totuși, să avem alături de noi și pe doamna Lotiniț de la Serviciul European de Acțiune Externă, Loti, eh, cred că poți vorbi în jur de șapte minute. Șapte minute cred că e bine. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru invitația de a vorbi aici în legătură cu Convenția Globală. Cred că după ultima eh, reuniune la nivel înalt la Lunga, este oportun să eh, continuăm discuția în acest caz, cadru. Doamna Arbor este un uh, factor cheie în ce privește uh, gestionarea migrației și este foarte implicată în conferința și va avea loc uh, sub egida Națiunilor Unite anul viitor. Având având în vedere că suntem uh, uh, martorii un schimb, unor schimbări profunde în peisajul migrației, mă bucur că uh, această temă se află pe agenda dumneavoastră. Vă felicit de altfel și pentru faptul că ați organizat ieri conferința interparlamentară la nivel înalt. După cum a spus și doamna Arbor, migrația este un fenomen foarte complex, nu o să intru acum în detalii dar de mult nu mai spunem criză. Uh, vorbim mai mult despre gestionarea migrației, nu criza migrației, evident cu garanțiile corespunzătoare cu privire la drepturile migranților. Mobilitatea a existat dintotdeauna și cred că la ultimul uh, Uh, grup de lucru al uh, G20 a devenit uh, această temă o temă internațională. Deci nu o vedem migrația doar ca pe o problemă comună a Europei și Africii, ci este o problemă internațională pentru care răspunderea trebuie partajată la, pe plan internațional. Există de asemenea și în Asia și în America Latină acest fenomen. Până la urmă, suntem șapte, peste șapte miliarde de oameni și mobilitatea este una din manifestările ambițiilor umane pe, până la urmă. Deci, dacă înțelegem că acest fenomen este internațional, atunci înțelegem că există, este necesară o guvernanță globală în, dobal, în domeniu totuși uh, marea majoritate covârșitoare a fluxurilor de migrație sunt intracontinentale. În America Latină, în Asia, unde diferite țări au învățat în mod diferit de pe urma anumitor experiențe prin care le-au trecut. Tocmai de aceea o convenție globală este foarte binevenită pentru că îmi uh, permite să împărtășim toate aceste uh, experiențe. Deci, uh, Convenția Globală pe Migrație trebuie văzută ca o oportunitate pentru crearea unui nou sistem de mobilitate umană. E, e foarte pozitiv acest lucru și e important să dăm uh, acestui uh, nou discurs politic o, o notă pozitivă. Pentru că trebuie să facem față unui, unei mișcări de amploare foarte mare. Dar pe partea aspectelor externe, pentru Uniunea Europeană cel puțin, eh, suntem noi aceia care gestionează situația. Am învățat mult despre nevoia de a intra în parteneriate cu diferiți actori, inclusiv cu Națiunile Unite. Deci, după cum spuneam, este vorba de un eh, proces interguvernamental care este gestionat de un număr de facilitatori. Convenția globală, Global Compact, este eh, propusă ca un document cu caracter facultativ și nu ne așteptăm să, creeze, să se creeze în urma intrării în vigoare acestui acord noi structuri sau noi ierarhii. Evident că va trebui să existe un soi de follow-up, un fel de evaluare, o urmare a acestui, acestei convenții, astfel încât conferința de anul viitor să nu fie doar un eveniment izolat vrem ca acest eveniment, evident, să facă parte dintr-o strategie formulată pe termen lung, dar trebuie să știm că uh, în tot acest uh, timp, orizont de 15-20 de ani, când uh, cu siguranță va dura acest fenomen al migrației, convenția va putea fi o linie roșie de orientare pentru noi toți. Uh, convinția este, uh, așa cum se propune, foarte ambițioasă. Um, este poate cu un pas înaintea noastră pentru a permite ca să și operaționalizăm uh, într-o manieră foarte precisă conținutul său. După cum spuneam, există și șanse, oportunități, dar există și provocări pe care trebuie să le înfruntăm. De aceea textul trebuie să fie echilibrat va fi important să eh, participăm eh, activ, eh, să dăm dovadă de ownership în elaborarea textului, pentru că la el vor participa până la urmă 193 de țări, așa se preconizează. Deci este spațiu de manifestare pentru toată lumea, dar trebuie să găsim împreună elemente de convergență, interese convergente și să fim printre aceia care vor da tonul ceea ce este necesar ca să și obținem un rezultat care să poată fi acceptabil pentru toată lumea. Și calendarul de adoptare a acestui acord este de altfel foarte ambițios. Am învățat foarte mult în ultima vreme despre parteneriatele care guvernează procese de gestionare a unor fenomene globale și trebuie să ne găsim calea prin care putem organiza foarte bine cooperarea cu părțile interesate, trebuie să ne facem parteneriate, prieteni în acest demers. Important este ca abordarea să fie una de tip consensual. Tocmai de aceea este bine că avem deja declarația de la New York și acum, care, sunt, care este urmată acum de consultări, zic eu, remarcabile, uh, la aceste consultări există contribuții valoroase din partea ONG-urilor, a societății civile. Trebuie să ne asigurăm în toate statele noastre că fiecare participă la masa negocierilor cu o contribuție valoroasă. Da? Fiecare are o experiență și statele din zona Golfului au una și noi și alte regiuni aduc uh, la aceeași masă a discuțiilor uh, dimensiuni diferite ale aceluiași proces. În al treilea rând, trebuie să ne angajăm și cu, cu mai mulți parteneri deodată, nu numai cu unii. Uh, noi avem o serie de canale de care putem dispune pentru a căuta dialogul cu țări sau grupuri de țări pentru a convinge alte țări sau grupuri de țări să participe. Nu, nu toate statele lumii participă la consultările tematice, dar mai ales dumneavoastră, parlamentarii europeni, aveți foarte multe contacte eh, cu parteneri eh, din stări, țări terțe. Ehm, deci e nevoie de o diplomație Uh, culturală, o diplomație activă pe uh, această temă. Sigur, de partea noastră avem nevoie și de o unitate în plan european. Deci o poziție comună. Până acum uh, am avut o contribuție foarte puternică și solidă din partea Uniunii Europene la acest proces și inclusiv la pregătirile consultărilor tematice care au avut loc. Statele membre ale Uniunii intervin, Uniunea Europeană în nume propriu intervine. Eu cred că este un aspect pozitiv și trebuie să păstrăm această notă uh, proactivă, pentru că chiar dacă nu se notează uh, la nivelul UE, atunci când Uniunea Europeană uh, ia cuvântul pe un singur glas, adică reprezentate 28 de state într-un mandat puternic la Națiunile Unite, la New York, la Geneva, atunci, evident, acest lucru se resimte. Și cred că prezența doamnei Arber tocmai acest lucru demonstrează. Deci, o voce uh, unită a Europei contează așadar foarte mult. Am spus-o și data trecută că consultările tematice includă și posibilitatea pentru ca reprezentanții parlamentelor, Parlamentul European, să participe cu contribuții directe. Va trebui să în consultările tematice, uh, așa cum a fost ele prezentate de doamna Arbor, să definim mai întâi prioritățile, apoi trebuie într-un mod practic să elaborăm uh, conținutul propriu-zis, uh, um, pentru că, nu uitați, este un document fără precedent pe care îl vom adopta și care va fi un pas uriaș înainte în gestionarea și guvernanța procesului de migrație fără îndoială că cine susținem uh, din partea SEAE uh, uh, importanța participării noastre concertate la acest proces care până la urmă se negociază la New York, la Națiunile Unite. Deci uh, vă vom susține activitatea doamna Arber uh, cât uh, vom putea, astfel încât la conferința de la, de, din anul viitor să avem un acord global, Global Compact de calitate. Așteptările sunt așadar mari dar dacă colaborăm bine sau dacă sprijinim pe aceia care colaborează bine, atunci cu siguranță că va fi un proces an de succes. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune domnul președinte, înainte de a ajunge la dizbatere, uh, mai propun o contribuție de aproximativ 5 minute din partea OIM, doamna Ambrozi, uh, este uh, directoarea biroului OIM de la Bruxelles. Deci, uh, doamna, domnul Ambrosi are cuvântul timp de 5 minute, după care lansez dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru această șansă oferită de a fi prezent astăzi și de a împărtăși aici intervențiile împreună cu doamna Knudset, cu doamna Arbor. E o onoare pentru mine să fiu în măsură să fac câteva observații și din punctul nostru de vedere. Evident. Uh, uh, what are the main Uh, topics and issue uh, that we will have to uh, cu siguranță că vor fi multe teme pe care va trebui să le discutați în pregătirea conferinței Global Compact. Aș vrea să prezint discuția din, partea, din punct de vedere al unui partener al Uniunii Europene în reacția sa la situația actuală din domeniul migrației. Now, we... Și a fluxurilor migratorii înspre Europa. Ce observăm? Observăm că există șanse ca acest proces de Global Compact să permită o mai bună gestiune a situației actuale. Și aș dori să încep cu un aspect. Cred că e bine să spunem că există anumite dificultăți în cadrul Uniunii Europene pentru a ajunge la un acord pe anumite aspecte cheie în ceea ce privește migrația și gestionarea fluxurilor actuale. Instituțiile Uniunii Europene uneori uh, nu sunt neapărat de acord cu statele membre sau măcar unele dintre ele știu că s-au făcut deja eforturi de ceva vreme pentru a ajunge la o unitate de opinii în ceea ce privește acest subiect în vremuri destul de complicate în momentul de față. Deci prima noastră șansă este tocmai punctul de plecare al acestui Global Compact pe procesul de migrație, și anume Declarația Națiunilor Unite, pentru că acea declarație care a fost adoptată de către toți membrii Națiunilor Unite și, deci, în mod evident, și de către uh, statele membre ale Uniunii Europene, oferă un cadru, un cadru pentru niște principii fundamentale asupra cărora am căzut de acord și care pot fi utile pentru Uniunea Europeană și statele sale membre pentru a încerca să rezolve câteva dintre aspectele cu care se confruntă în momentul de față. Și nu trebuie să uităm că declarația de la New York și summitul de anul trecut au reprezentat un moment istoric pentru că, după cum știți, la Națiunile Unite deja de mai multă vreme a existat această dorință de a avea la oaltă toți liderii mondiali pentru a discuta despre migrație. Și multe țări nu neapărat și-au dorit acest lucru până anul trecut. Deci a fost o piatră de temelie, un punct de plecare această declarație de la New York și câțiva dintre, câteva dintre principiile evocate sunt foarte importante. Nouă ni se pare în mod foarte clar că munca aceasta pe migrație e ceva logic, nu? E, e clar că orice migrant, indiferent de statutul său administrativ, are dreptul ca drepturile sale să fie protejate, însă realitatea este că aceste principii nu erau neapărat foarte clare pentru toată lumea în comunitatea internațională și nu era ceva automat, oferit automat sau recunoscut automat. Deci asta e o primă șansă pentru Uniunea Europeană, e un punct de plecare pentru întregul proces care oferă astfel un cadru, un cadru de a îmbunătăți politicile pe migrație și de a le face să fie coerente coerente cu ceea ce s-a hotărât. Statele membre ale Uniunii Europene sau la nivel de Uniune Europeană sau la nivel internațional. Și asta pe mai multe aspecte. Apoi, câteva alte aspecte care reprezintă o șansă pentru Uniunea Europeană este că după câteva ani de a atenției a ceea ce se întâmplă la frontierele externe ale Uniunii Europene, care, câți oameni sosesc, care este uh, situația, ce se întâmplă cu ei, momentul acela de criză. Acum putem să spunem cuvântul criză a fost scos din vocabular, cel puțin pentru unii, nu, poate, nu pentru toată lumea sau pentru toate statele membre, însă în orice caz, în acest proces, Uniunea Europeană are posibilitatea acum să vadă lucrurile într-un context dincolo de provocările cu care se confruntă direct la propriile sale frontiere externe. Și deci, poate că vom ajunge la o abordare mai echilibrată, să sperăm. Pentru că e foarte important să vedem impactul global asupra mobilității, în mod pozitiv sau ca și provocare, ca și dificultate. Deci să vedem impactul și să trecem de la un răspuns care în domeniul politicilor a fost prea mult influențat de situația de urgență, de momentul acela de urgență, rezolvarea situației până săptămâna viitoare. Trebuie să facem ceva imediat pentru a evita niște probleme ulterior. Și să avem, deci, o abordare diferită. Și cred eu că acest Global Compact, cu discuțiile tematice, cu întregul proces de analiză, așa cum a fost el construit, va fi o oportunitate, o șansă pentru Uniunea Europeană spre a avea această viziune de context, de fundal. Și pentru a încheia cele 5 minute ce m-au fost acordate, eu cred că mai e o șansă pentru Uniunea Europeană de a lucra în cadrul acestui uh, proces de negociere Global Compact pentru a îmbunătăți propria sa coerență și unitate în domeniul migrației. E un întreg proces. Uniunea Europeană, așa cum a fost cazul în momentul în care s-a pregătit summitul anul trecut, va fi încurajată să conlucreze și mai mult ca și grup unit, cu o poziție unită, ca și entitate, și asta ne va permite să îmbunătățim nivelul de coordonare și de armonizare a politicilor noastre în domeniul migrației care până în prezent, într-un fel sau altul, au fost fragmentate, pentru că fiecare stat membru are propriile sale politici pe aceste chestiuni. Deci faptul că ne înscriem într-un proces, asta va reprezenta o, o încurajare majoră, suplimentară pentru Uniunea Europeană ca și instituție, să uh, lucreze la găsirea unei coerențe suplimentare în acțiunile sale pe viitor. Mă voi opri aici și în orice caz vă mulțumesc pentru atenție și pentru oportunitatea de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Președintele, mulțumesc, da, e clar că e foarte important să avem astfel de invitați speciali și nu uitați nici contribuțiile de ieri. Mare parte din colegii uh, care sunt astăzi prezenți au participat și la ședința de ieri și de deci, ce au putut să asculte și contribuția dumneavoastră de la bun început. Uh, în orice caz, dragi colegi, dacă ați uh, pierdut începutul, avem discursul și eventual acum am să preiau câteva întrebări din sală și eventual la final să răspundeți la aceste întrebări. Vom începe cu doamna Zipel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și intervenienților noștri. Apreciez foarte mult în uh, prezentările dumneavoastră faptul că ați încercat să vă concentrați un pic și pe partea pozitivă pe care o putem întrevedea în domeniul acesta al migrației și al cooperării. Cu toate acestea, pentru a mă întoarce la ce spunea doamna Arborn și anume declarația, mi-e teamă că da, am văzut foarte multe declarații pozitive în ceea ce privește migrația, însă de la teorie până la faptă lucrurile se modifică, nu mai sunt chiar așa de pozitive. Și să, câteva exemple care merg în acest sens. Evident, nu avem nimic împotriva controlelor la frontiere. E bine, uh, controlul la frontierele noastre externe e ceva important, dar dacă, în ceea ce privește migrația, punem accentul doar pe controlul la frontiere și pe alte măsuri de natură represivă, atunci migrația și refugiații uh, ar avea motive întemeiate să-și dorească să scape de țara lor de origine și va fi din ce în ce mai greu pentru ei să ajungă aici. Și, într-un fel, nu facem decât să ușurăm viața traficanților de persoane. Deci, dacă e să ne gândim la, câți, la unele declarații ale liderilor noștri referitor la controlul la frontiere, care spun că da, putem să reducem prin controlul la frontieră numărul de refugiați, <laughs> îmi pare rău să spun că nu reducem numărul de refugiați, ci reducem numărul persoanelor care ajung la frontierele noastre sau la țările, în țările noastre. Însă, în orice caz, ceea ce ar putea să reprezinte o evoluție pozitivă, cel puțin după părerea mea, ar putea să fie mai multă conștientizare despre felul în care aici, în Parlament, am hotărât să avem acea abordare holistică, dacă vă amintiți. Da, într-adevăr, ne dorim să gestionăm migrația, da, e adevărat, există provocări atât în Europa, când vorbim despre condițiile de primire și de integrare ale refugiaților, dar mai există și provocări în afara Europei, când ne gândim la rute de migrație și trebuie să găsim soluții cu toți împreună în aceste ambe domenii. Acum, în ceea ce privește nivelul internațional, da, eu am un mic clicker de speranță pe care vreau să mă concentrez și sper că va deveni realitate, și anume, de multe ori ne jucăm de a cine e vinovatul, cine trebuie să facă primul pas ca să îmbunătățească situația, să dea exemplu demn de urmat, să gestioneze migrația. Și eu cred că acest continent, ca și Uniunea Europeană, în momentul în care se află în fața unei mari provocări precum migrația, are anumită responsabilitate pentru felul în care sunt organizate aceste rute de migrație și n-ar trebui să spunem, păi haideți să așteptăm să vedem ce vor face inter- organizațiile internaționale, Națiunile Unite sau alții. Eu vreau ca statele noastre membre să-și asume răspundere mai mare și să dea exemple demne de urmat despre felul în care putem gestiona migrația, atât în interiorul statelor membre, dar și în afara Uniunii Europene și abia atunci să mergem în alte state, să discutăm cu alte state la comunitatea internațională, să fim în măsură să le spunem, uitați, noi am făcut partea noastră, noi am făcut eforturi și acum vă cerem și vouă să faceți aceste eforturi. Încă nu ne aflăm în această etapă, însă în orice caz este ceea ce îmi doresc eu în Uniunea Europeană, să nu ne ascundem în spatele inter- organizațiilor internaționale, ci să facem noi primul pas și să avem această abordare holistică și ea să devină un punct de plecare. Și apoi, ulterior, să lansăm invitații și către alții să ni se alăture. Mulțumesc și acum doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați subliniat, e adevărat că eram ieri câțiva destul de numeroși și am asistat la conferință și vreau să spun, doamnei Harvard, că intervenția dumneavoastră a fost așa o gură de aer proaspăt, având în vedere celelalte intervenții care au avut loc. Împărtășesc în mare parte, în mare, mare parte ceea ce a spus dumneavoastră și cred că, într-adevăr, sunt multe lucruri de făcut în așa fel încât să ne bizuim pe fapte și ca să merg și mai departe, aș dori să amintesc anumite fapte. Multe rapoarte vorbesc despre 244 de milioane de migranți în întreaga lume, însă se uită faptul că e vorba de 3,3% din populația mondială și 2, reprezenta 2,9% din populația mondială în anii 90, deci a crescut. Dar față de mobilitatea generală, sincer, n-a crescut chiar atât de mult, proporțional vorbind. Și de aceea cred eu că ar trebui să subliniem și mai puternic acest aspect. Un al doilea element pe care vreau să-l subliniez și care mă miră oarecum e faptul că uităm să uh, vedem care este locul migranților europeni în acest context. Sunt 60 de milioane de migranți internaționali, dar care sunt de origine europeană, pentru un continent european cu 500 de milioane de locuitori. 34 de milioane de migranți uh, africani cu, într-un, într-un continent cu 1,2 miliarde de persoane și 80% din migranții internaționali sunt migranți intra-africani, deci pe continentul african în intern. Deci dacă vrem ca statele noastre membre să-și asume răspunderile ce revin, trebuie ca lucrurile să fie plasate în context, context mondial. Și când spuneți că trebuie să ne vizuim pe fapte, tare aș vrea să uh, resituăm contextul în așa fel încât să avem o privire mai puțin occidentală, mai puțin centrată pe noi, ci să avem o imagine globală a migrației. Un alt element la care doream să mă refer și care vine și alimentează ceea ce spuneam, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneați că e foarte important că uh, toți migranții au drepturi, indiferent care ar fi situația lor. Avem trei rapoarte pe aceste subiecte și această afirmație a fost uh, repetată în cele trei rapoarte. Unul l-am redactat chiar eu în ceea ce privește migrația în țările terțe. A fost a, a, amintit și în uh, raportul Can... raportul Diaz de Mera și cel de-al doilea raport Valenciano E clar că amintim aceste aspecte și amintim nevoia pentru statele din Uniunea Europeană să semneze Convenția Internațională pentru uh, lucrători migranți și pentru familiile lor. Și cred că asta trebuie neapărat să figureze printre prioritățile de, pe agenda noastră de lucru. Și atunci când vorbim de context și perspectivă, trebuie să ne amintim și uh, migrația, dar nu să vorbim doar de migrația care pune probleme, ci migrația per total, ca și fenomen. Am mai spus-o și o repet. Există 2,5 milioane de persoane care în fiecare an vin în Uniunea Europeană resortisanți din țări terțe cu vize de lungă durată. Nici nu mă refer la migrația intraeuropeană. Printre aceste persoane există 16.000 de, din Ucraina, 250.000 indieni, 250.000 de uh, chinezi, 250.000 de resortizanți, nu știu, care vin din SUA. Când o să vorbim și despre cifrele astea, ca să demonstrăm că în realitate migranții uh, sau migrația e un fenomen mult mai complex și nu că migrația nu, nu e neapărat ceva negativ și mă voi opri, domnule președinte, ca să nu vorbesc prea mult. E bine, felul în care noi abordăm acest fenomen din punctul meu de vedere, și nici nu mai știu cum să formulez lucrurile ca să fie clar, avem așa o, o privire din ce în ce mai uh, rasistă și xenofobă asupra acestui fenomen de migrație. Și subliniem mereu migranții care vin dinspre sud, cei care nouă ne pun probleme. Nu nouă neapărat, dar celor care ne guvernează. De aceea cred eu că aici avem o muncă de recizelare. Trebuie să resituăm lucrurile în context, cifrele în context, dacă vrem să ieșim din impasul în care ne aflăm. Pentru că astea sunt faptele. Trebuie o privire mai, o analiză mai amplă decât uh, ceea ce tot repetăm mereu. Și aș vrea ca această idee să fie mai vizibilă în documentele pe care le punem la dispoziție. Pentru că mi se pare că ne focalizăm prea mult pe această migrație ilegală, pe refugianți. Ori uh, mobilitatea e un șantier foarte vast, așa cum a spus și dumneavoastră, și mobilitatea trebuie să fie în sprijinul tuturor. Și ultima dată când ați venit și uh, ne-ați uh, făcut o prezentare, ați insistat mai mult pe acest aspect al mobilității. Aș vrea să reveniți încă o dată pe aceste idei. Mulțumesc! You were not taking too much time. Să știți că n-ați vorbit chiar așa de mult, e bine. Și e adevărat că e bine că ați subliniat munca fantastică depusă de invitații noștri în acest domeniu. Următorul vorbitor este doamna Rosa von Tomstein, care a participat deja la una dintre aceste întâlniri, era una dintre delegate, era prezentă. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt absolut de acord cu cele spuse de cele două colege și am fost și eu foarte impresionată de evenimentul de ieri și uh, Uh, mă bucur că am reușit să particip la un astfel de eveniment. S-a spus în mod foarte diplomatic faptul că noi în Uniunea Europeană într-un, avem oarecum așa niște politici fragmentate în ceea ce privește migrația și uh, fluxurile migratorii. E adevărat. Eu sunt poloneză, așa că știu despre ce-i vorba. Eu cred că putem depăși această fragmentare și am făcut-o deja în mare parte în Uniunea Europeană. Ar trebui să comunicăm mai bine și mă întreb dacă putem face acest lucru. Mai mult decât am făcut-o până în prezent în Uniunea Europeană. Să comunicăm aceste cifre care tocmai au fost comunicate de colega noastră Vergea în comunicările noastre. Când vorbim despre controlul la frontiere, uh, un control la frontiere solid înseamnă și comunicare bună, mai ales față de argumentele populiștilor care spun că toți cei care vin refugiații sunt musulmani, sunt teroriști, sunt, uh, vin să-și construiască puterea lor pe, pe, pe frica cetățenilor noștri. Argumentele astea sunt uh, simpliste. Deci, dincolo de această aceste politici fragmentate, când aud cum funcționează, cum se derulează aceste controle la frontiere în diferitele țări pe care le-am vizitat, acele puncte de trecere la frontiere, unde am discutat cu oameni care discut, care hotărăsc care este statutul migranților care vin în Europa și câte practici diferite și câte criterii diferite când uh, Uh, aud cum oamenii sunt uh, luați la întrebări în ce fel de clădiri și ce fel de facilități și uh, e clar că nu întotdeauna persoana care face interviul sau care pune întrebări nici nu crede de multe ori că persoana respectivă chiar a fost persecutată în țara sa de origine și că de-aia a plecat. Dacă ar fi să cheltuim mai, multe, mai mult timp, mai mulți bani, mai multe eforturi pentru a îmbunătăți comunicarea noastră, pentru a informa, pentru a a, a, contracara argumentele celor care vor să disemineze frica în rândul cetățenilor, cred că astfel am putea crea o mai bună politică, o atitudine mai bună, o practică mai bună, care va duce la o implicare mai bună a cetățenilor în uh, continentul nostru pe acest subiect. Asta ar fi prima mea observație. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Winberg, vă rog. Mulțumesc. Declarația de la New York și solidaritatea globală sunt idei uh, minunate. Însă nu totul este așa de roz, pentru că atunci când vă auzim vorbind, uh, asta e una, dar ce se întâmplă de fapt pe teren, la fața locului? La Uniunea Europeană am încercat uh, să avem această manifestare a solidarității în mod spontan, benevol, dar vedem că nu prea funcționează asta. Acum ni se propune o solidaritate obligatorie în europeană, care încă nu a devenit realitate, dar este probabil ceea ce ne așteaptă, această solidaritate obligatorie și cu amenințarea că vor fi tăiate niște fonduri dacă nu și așa mai departe. Deci vreau să vă întreb ce înseamnă cu această, această solidaritate obligatorie pentru dumneavoastră. Eu nu prea cred în așa ceva. Dumneavoastră, doamnă Albert, ați vorbit despre alternative pentru cei care nu sunt un, uh, sub statutul de uh, solicitanți de protecție. Eu, în zona de unde vin eu, în Europa, uh, văd că avem 70% migranți economici. Ei nu au nevoie de protecție juridică, ci e vorba de altceva. Și avem în unele state membre sau Uniunea Europeană, programe cum ar fi cel al acelui uh, Blue Card. Ce posibilități ar fi? Dumneavoastră ați vorbit despre 6-7 milioane de persoane din Africa care se pregătesc să vină în Europa. 6-7 milioane care uh, vor uh, porni pe acest drum. Ce vedeți despre acest lucru? vedem cât de mare este creșterea demografică în aceste țări și atunci vă să vă, vreau să vă întreb ce ne rezervă viitorul. Peste 10-15 ani vom asista la o altă evoluție demografică în Europa și migranții vor avea un rol de jucat. Ce credeți despre acest lucru? Mulțumesc. Sophie Intveld, care și, uh, și ea a avut un discurs foarte bun, dacă îmi permiteți, la conferință. Doamne judecător Arbor, puteți pleca după ce auzim și asta, dacă se poate. Da, mi se pare că uh, nivelul este foarte înalt acestor discuții și încerc să-mi revin după ce am auzit ce am auzit numai ce, pentru că eu știu că scandinavii sunt cunoscuți pentru solidaritatea de care dau dovadă și acum văd că ni se dă un alt subiect de gândire, solidaritatea obligatorie. Însă aș mai spune ceva. E ceva surprinzător dacă vedem uh, câți oameni au venit în Europa în ultimul an și jumătate, au venit mulți. Dar e vorba de 0,2-0,3% din populația totală. Dacă noi credem că identitatea noastră este amenințată, și modul nostru de viață în condițiile în care vin peste noi 0,3% din populația totală, poate că identitatea noastră nu este așa de solidă. putea, am putea să ne punem această întrebare. Ehm, Uniunea Europeană, sau mai bine zis guvernele statelor membre, Consiliul, cel care se întrunește chiar acum, sunt ehm, niște reprezentanți care nu sunt în stare să ajucă la niciun fel de acord. Este o rușine că le pare mai ușor să ajungă la un acord cu dictatorii decât între lideri europeni. Deci externalizăm problemele că nu ne putem de pune de acord aici în Europa. Le trimitem în Libia, în Sudan problemele și în Eritrea. Și iată, Libia, un alt exemplu strălucit de democrație și drepturile omului. Consiliul, sau mai bine zis, liderii de la Consiliu și uneori cu complicitatea Comisiei, aș spune, deseori depășesc cu bucurie cadrele, cadrul fixat de tratate. Nu există control democratic, nu există niciun fel de trecere la răspundere, niciun fel de cale de atac a deciziilor luate la Consiliu, după cum bine este știut. Iar pe plan intern, inter, național, politicienii uh, ori spun povești de groază, cum că ne invadează străinii, ori trebuie să spună că lucrurile sunt foarte sub control, o primire în uh, regiune, totul este sub control, se spune oamenilor de către alți politicieni. Eu uh, vreau să cre- să-mi spuneți ce credeți dumneavoastră, pentru că am avut această schemă de migrație cu Turcia sau alta de care nu prea se vorbește deloc, 90 de milioane pazei de coastă eh, libiene sau alte zeci de milioane în Sudan și Eritrea, la graniță, și care este un mare succes. Aș vrea să ni se spună aici, în fața cetățenilor, ce înseamnă primirea regiunile respective, ce înseamnă asta pentru oameni și este oare asta un succes eh, răsunător? Okay, thank you very much. May, may I ask... Mulțumesc foarte mult. Aș putea să pun și o întrebare? Avem mulți invitați cât se poate de interesanți, da, dar rare ori avem ocazia să avem perspectiva ONU și politicile de integrare din perspectiva ONU. Dar din partea unei persoane care înțelege bine ce se petrece și în Europa, am văzut asta în discursul dumneavoastră de ieri. Deci, care ar fi perspectivele? Vorbesc în mai propriu, dar uh, Ehm, cred că ca mine sunt și mulți alții în Europa. Eu eh, am venit eh, din eh, India în Europa și există tot felul de idei în legătură cu oportunitățile care ehm, le au sau nu le au persoanele care sunt de culoare și nu de culoare albă eu zic să nu mai fim uh, ipocriți și să înțelegem că există aici uh, niște discriminări și niște lucruri uh, nu prea curate. Canada nu este un exemplu perfect, nimeni nu e perfect. Canada este aproape perfectă, răspunde doamna Arbor, domnul președinte. Judecătorii sunt tot timpul aceiași. În sfârșit. Bun, e aproape perfectă Canada, aveți dreptate, dar nu este perfectă. <clears throat> Totuși, și atunci, care este diferența? Ce se întâmplă? Cum se pot schimba mentalitățile? Pentru că aici în Europeană toată lumea este neliniștită și există această percepție și doamna Invelt nu aici a spus că există anumite regiuni sau statele baltice care spun noi nu avem migranți, uh, nu cunoaștem. În alte părți, în alte orașe, în Est, se spune nu mai luăm pe nimeni, o să fie conflicte, o să fie probleme. Există diverse niveluri de presiune, de presiune demografică, de probleme de rasism, de asemenea. Și vreau să vă întreb ce măsuri proactive se pot lua într-o țară occidentală pentru a schimba mentalitățile astfel încât la un moment dat oamenii să înțeleagă că migrația până la urmă este uh, necesară, așa cum ați spus în discursul dumneavoastră, însă politicile noastre nu sunt uh, țintite astfel. Noi încercăm acel blue card, uh, card albastru și care este aproape în unanimitate respins de statele membre și asta ar fi totuși o cale de migrație legală. Iar mulți dintre noi uh, avem uh, în vedere o serie de uh, dosare cât se poate de progresiste care încearcă să nu ia, o ia pe calea restricționării libertății, dar problema este cu o abordare și o percepție echilibrată, să se spună că migrația poate fi o valoare, nu migrația pur și simplu, ci această migrație din mai multe locuri, din mai multe culturi. Și atunci cât de proactiv poate să fie un guvern, cum poate el să facă sau să se sprijine pe societatea civilă pentru a da această percepție nu, deseori avem ocazia să avem o, o invitată ca dumneavoastră cu o astfel de viziune. Nu știu dacă cineva mai dorește să ia cuvântul. <clears throat> A venit numai ce Barbara, dar putem să mai facem și un alt tur de orizont al intervențiilor, dacă mai doriți să puneți întrebări. Caterina Cinici da, mulțumesc. Eu sunt acel judecător de care se vorbea mai înainte, acel judecător sau judecătoare care se consideră perfectă. Nu, este o glumă. Eu sunt uh, magistrat și cunosc uh, experiențele acestea, însă mai cunosc bine și Italia. Și mai cu seamă cunosc Sicilia, de unde vin eu, și acolo avem o practica primirii, a întâmpinării oamenilor care uh, e foarte veche, pentru că de-a lungul timpului am întâmpinat și primit uh, în rândul nostru foarte multe populații diferite. Avem această experiență și este foarte clar că asta înseamnă astăzi migrație. Astăzi vin pe coastele noastre și sosesc uh, oameni în condiții dramatice, în niște Uh, bărci ca mm, pneumatice, călătorind în, în condiții inumane după o traversare traumatică, a, uh, traumatizantă a Mediteranei. E un, uh, o călătorie plină de speranțe pe undeva, dar de fapt ea se transformă într-o pură disperare. Și atunci noi am încercat să ne străduim foarte mult să facem ceva într-o țară ca a mea, unde instituțiile locale, naționale, centrale, dar și ONG-urile, dar și cetățenii s-au uh, unit, uh, au pus resurse la oaltă pentru a face ceva, pentru a îi primi pe acești oameni, nu numai în spiritul sosirii și al urgenței imediate, ci ideea este să le permitem acestor persoane să înceapă oarește integrare și mă refer mai cu seamă uh, la minorii neînsoțiți și țara mea a făcut eforturi enorme în acest sens. Și apoi avem o situație <clears throat> cu alte țări europene care ridică ziduri, dacă nu fizice, în orice caz uh, teoretice și eu sunt foarte uimită când văd uh, această lipsă de, de, de solidaritate. Claude a vorbit și despre cazul uh, Angliei. Avem țări uh, unde există capacitatea sau poate obișnuința uh, de a fi și de a rămâne deschiși. Și mai sunt și țări care nu sunt la fel de deschise. Dar putem noi să facem asta, să implicăm celelalte țări într-un astfel de demers. Dumneavoastră a spus că migrația poate să fie o Uh, provocare, dar poate să fie și oportunitate. Eu zic că orice provocare poate să devină o oportunitate dacă putem să uh, o abordăm așa cum trebuie. Și eu zic că probabil că lipsește pe undeva la nivel politic în Europa astăzi capacitatea de a aborda lucrurile așa cum trebuie. Mai devreme Birgit a vorbit despre preocupările care există și temerile și frica unora uh, de a primi pe cei uh, diferiți de noi, uh, orașele mici care se simt invadate, problema locului de muncă, primejduit și așa mai departe. Putem asta, oare, pe plan politic să depășim această situație? Cum să facem noi țările care am făcut și facem totul pentru a-i primi pe acești oameni să facem ceva uh, astfel încât în Uniunea Europeană să existe totuși o solidaritate în Europa, dar să nu fie ceva obligatoriu impus. Deloc nu îmi doresc așa ceva. <clears throat> Este totuși trist că sunt țări care nu doresc să facă nimic și e clar că o solidaritate impusă nu înseamnă nimic față de o adevărată solidaritate. Dar dumneavoastră aveți o experiență diferită, Canada. Ce se poate face? Cum să ne inspirăm? Cum să stimulăm lucrurile astfel încât această provocare să devină ceva pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Caterina. Your comment on this... Mulțumesc, uh, Caterina. Uh, problema noastră mare aici la Libe este sistemul de la Dublin, poate știți acest lucru. Dau cuvântul uh, Barbarei Spinelli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mă scuz pentru că am venit așa de târziu la această ședință, dar am avut niște obligații și poate că o întrebare pe care vreau să o pun eu a fost deja adresată. E vorba de rapatrieri și mai cu seamă de întoarcerea migranților înapoi în Libia. Vreau să vă întreb, ca și reprezentanta ONU aici, următoarele. Care este poziția Organizației Națiunilor Unite când vine vorba de formarea și trainingul um, gărzilor uh, de coastă din Libia. Ieri sau altă ieri, nu mai știu când, uh, Martin Kobler, reprezentant special al ONU în Libia, s-a declarat foarte îngrijorat um, în legătură cu formarea acestor uh, gărzi de coastă din Libia și ne-a spus nouă parlamentarilor, parlamentarilor europeni să ne ducem pe YouTube și să vedem cum sunt tratați emigranții acolo de către paza de coastă din Libia și cui se încredințează astăzi în această țară sarcina de a se ocupa de cei care se întorc înapoi în Libia. Deci acești uh, repatriați, unele persoane sunt pur și simplu aruncate înapoi în mare, alții sunt întorși în uh, Libia, dar asta uh, sfidând orice fel de convenție și drept internațional în materie. Sunt foarte îngrijorată <coughs> de ce Italia <coughs> se găsește cumva în avangarda acestor eforturi de formare, de training pentru paza de coastă din Libia și ne-ar place să știm care este opinia dumneavoastră. Nu știu, poate că întrebarea a fost deja adresată. Vă mulțumesc. No, Barbara, there was some reference to Libya. Nu, nu, uh, s-a vorbit un pic despre Libia, dar Barbara, stai liniștită, nu s-a pus o întrebare, este o întrebare foarte bună și poate și cineva de la SEAE, uh, domnul Ambrozi, să ne spună câte ceva despre acest uh, lucru și, bineînțeles, ceva în genul ăsta s-a menționat și ieri la întâlnire. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Arbor și celorlalți invitați să comenteze dacă doriți, vă rog frumos să abordați aceste comentarii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că am primit o serie de întrebări foarte interesante și multe îngrijorări exprimate aici, pe care le împărtășesc în mare, dar nu pe toate. O să le iau pe rând întrebările, dar și o să dau un răspuns și mai general. În primul rând, cum să faci uh, politici publice în condițiile în care <clears throat> ai și o anumită opinie publică care te împinge într-o direcție. Nu este așa de complicat. Nu este așa de complicat să influențezi asta, însă mult mai dificil este să ai un nivel de leadership care <clears throat> să poată să-ți permită să conduci această opinie publică și, bineînțeles, există valori profesioniste uh, ale mm, situației uh, și unii spun că opinia publică a luat-o pe altă cale și este rezistentă față de aceste încercări. Pe acest subiect, bineînțeles că putem să avem păreri diferite. Pedeapsa cu moartea mm, și multe alte subiecte pot să ne dezbine dar dacă ești lider, trebuie să încerci să fii lider pentru a informa, pentru a face muncă de lămurire și de convingere. Cred că unii oameni, din anumite motive, nu doresc și nu vor să fie uh, convinși pe baza unor fapte și date concrete și să li se spună că guvernul face ce trebuie să facă. Dar asta e situația privește situația actuală, nu cred că ne putem permite luxul de a aștepta ca să fie uh, transformată dintr-o dată, transfigurată opinia publică și să se îndrepte către, în cap, calea cea bună. Acum e momentul liderilor, uh, al celor uh, în punct, funcțiile de decizie care confirmă faptul că trebuie să ne bazăm pe uh, fapte și pe cunoștințe și nu pe credințe și pe impresii. Și este foarte clar că se pot colecta date în fel și chip pentru a arăta cât de importante sunt anumite măsuri. Dar nu avem date tot timpul, nu avem tot timpul posibilitatea să prezentăm oamenilor cele mai bune practici de peste tot în lume și să-i convingem. Trebuie să fim ghidați de uh, înțelepciune și uh, ne putem baza pe anumite experiențe ale unor țări care au reușit să fie, uh, să devină uh, o patrie pentru atâția oameni de-a lungul timpului. Deci se poate să ai o astfel de politică și cred că a venit momentul să ne gândim la această provocare pe bază principială. Dar nu vreau să vă țin lecții Dumneavoastră sunteți mult mai bine plasați ca să vă rezolvați propriile probleme. Dar, în general, și asta aș spune și prietenilor din America Latină, care se confruntă cu un set de provocări un pic diferite sau sunt prezentate diferite acestea. Oamenii din Filipine, din Indonezia, din Bangladesh, care se duc în masă, în, mai ales femei, și uh, care se duc să, lucrează, să lucreze în țările din Golf, de pildă. 80% uh, din, uh, din lucrătorii din, din Golf, femei, vin din aceste țări. Acestea sunt niște situații, dar tot timpul le spun celor care se afruntă de, cu aceste situații că nu vă puteți nu puteți avea luxul de a aștepta ca să bată vântul mai pozitiv în rândul opiniei publice. Trebuie să vă bazați pe fapte, pe date reale și fiecare suntem produsul proprii noastre istorii. Astăzi vorbesc în calitate nu de canadian, că uh, reprezint guvernul canadian pe undeva, dar reprezint în primul rând uh, uh, un funcționar uh, internațional. Și, apropo, Canada nu este perfectă, este aproape perfectă. Uh, până recent, numai recent se spunea că Um, cineva a putut să, o țară unde cineva a putut să câștige alegeri pe uh, o platformă electorală pro-imigrație, nu pentru că nu sunt, suntem noi moral superiori. Avem un teritoriu imens, avem nevoie de populație, avem o istorie a migrației îndelungată, refugiați și alți migranți pe care i-am primit de-a lungul timpului și noi avem o serie de uh, trebuie să spunem că avem parte de povești de succes deosebite de comunități care i-au primit pe acești uh, refugiați. În comunități foarte mici se adună lumea și pune mâna de la mână și adună mii și mii de dolari canadieni ca să ajute pe unii și pe alții. Avem foarte multe povești de succes care îi fac uh, să se simtă bine pe toți. Dar este foarte clar că e clar că noi uh, nu avem oameni care vin de la Polul Nord sau de pe uh, celălalt mal al Atlanticului în not la noi. Uh, noi suntem într-o poziție geografică pe care o avem. Uh, granițele noastre nu prea sunt penetrate de nimeni în acest mod. Deci este foarte greu să compari situația noastră cu a dumneavoastră și să ții lecții în legătură cu ce să facă unii sau alții în această situație. Însă, unde suntem mai puțin perfecți, aș, v-aș, aici v-aș spune o anecdotă care mi se pare interesantă. Săptămâna trecută a apărut un subiect în, într-un ziar din Canada în legătură cu o mare corporație din Montreal care uh, a fost demascată uh, de uh, niște ziariști în sensul că uh, anumiți oameni care lucrau noaptea, oameni de serviciu care făceau curățenie în această corporație în birouri. E bine, această corporație, corporație nu mai știu ce făceau, bănci sau, alce, eh, sau altele, plăteau un uh, salariu corect acestor oameni, dar, de fapt, această companie subcontractată venea cu uh, migranție, abuzați, ilegal și așa mai departe. Deci nu erau oameni uh, Um, care avea un contract normal. Am citit articolul ăsta la New York, nu mai știu, dar ideea era că nu erau de vină migranții aceștia ilegali și rușinea este a noastră că tolerăm o astfel de economie în care se pot petrece astfel de abuzuri ale acestor oameni și cred că aceasta este abordarea cea uh, corectă. <clears throat> mi s-au dat și niște cifre pe care eu una nu le cunoșteam. Uh, în primul rând, acest uh, acord sau convenție globală încearcă să privească spre viitor. Nu putem să aducem pe toată lumea din comunitatea internațională să se concentreze pe termen foarte scurt, pe 2-3 ani. Nu, trebuie să ne gândim ce vom face peste zeci și zeci de ani în legătură cu această mobilitate a oamenilor pe planeta noastră, ca să putem să fim pregătiți. Nu va fi ceva perfect. Totul o să fie oameni care o să abuzeze sistemul, care o să înșele sistemul, oameni care vor face trafic, cu alți oameni, dar trebuie totuși să maximizăm aspectele pozitive ale migrației, chiar și în aceste um, uh, condiții. Știm că din istoria migrației uh, am văzut că um, numărul de migranți a rămas întotdeauna aproximativ același la scara umanității, între 2-3%. Uh, și totuși, uh, în mod absolut, uh, Uh, cum vom fi mai mulți pe această planetă, vor fi mai mulți oameni care se vor mișca de colo-colo. Este ceva matematic. Aceasta e realitatea cu care trebuie să ne confruntăm. Sincer să fiu, nu știu dacă o să vină șapte milioane de africani mâine în Europa. Habar nu am. Dar trebuie să vă spun că dacă așa stau lucrurile, asta n-ar fi absolut nimic dacă a fi comparit cu cei 25% um, uh, populație, ca din populația proprie pe care a trebuit să îi găzduiască Libanul. Uh, deci în comparație cu populația sa a primit 25% din migranți. Și gândiți-vă ce se întâmplă în această țară, în Liban. Și comparația asta uh, cu situația în care toți canadienii peste noapte ar trece în Statele Unite. Cam asta ar fi invazia, cam asta ar fi proporția de care vorbim aici. Și atunci trebuie să avem o viziune mai amplă și să ne punem întrebarea care vor fi acele politici inteligente care să ne ajute cu treaba aceasta. Și, sinceră să fiu, nu știu dacă într-adevăr șapte milioane sunt pregătiți să se mute în Europa astăzi. Ce știm noi Astăzi, în istoria migrației, este că marea majoritate a mobilității se petrece în aceeași țară. Oamenii se mută dintr-o regiune în alta a țărilor lor uh, la început și este ceva regional. Tot așa cum regional este și migrația sud-sud. Și mult, tot mai multe țări nu mai sunt doar țări de origine. Atunci când discuți cu, cu, cu oamenii din Africa, de pildă, ar fi foarte bine să împărtășiți o problemă și anume că uh, multe țări din Africa sunt țară de destinație de refugiați sau de migranți, pentru că multe țări ei primesc oameni la rândul lor și fiecare încearcă, uh, ori încearcă să-i întoarcă înapoi în țara lor sau să le dea un statut uh, reglementat. Deci există multe lucruri în comun când discuți cu o persoană din Africa dacă nu treci numai, dacă nu mergi numai pe stereotipuri din ce în ce mai mult. Mobilitatea aceasta este extrem de circulară, aș spune. Mandate. În ce privește solidaritatea voluntară, obligatorie, nu aș putea să vă dau un punct de vedere. Convenția privind refugiații, în schimb, pot să vă spun că prevede niște garanții foarte specifice, care de multe ori sunt trecute cu vederea conform acestei convenții pentru refugiați, un refugiat are dreptul să treacă ilegal frontiera. Asta este sensul, până la urmă, uh, statutului de refugiat. Da? Sigur că de multe ori uh, refugiații chiar plătesc cu viața această trecere frauduloasă a frontierei, dar uh, nu-mi place expresia de împărtăș, a poverii, dar trebuie să vă spun că N-au fost foarte mulți sirieni care pur și simplu s-au plimbat, uh, au, au intrat plimbându-se în Canada. Uh, de fapt, uh, s-au rătăcit în Canada, ar trebui să spunem. Da? De ce element, criteriul geografic, poziția geografică a unei țări ar trebui să determine în ce măsură trebuie să vină în ajutorul unor refugiați? Acum, știți cum e, solidaritatea nu este o șosea cu sens unic. Eh, trebuie să-i ajutăm pe unii, dar și alții eh, eh, poate să ne ajute pe noi. Sigur că chestiunile pe care le-ați evocat sunt, până la urmă, chestiuni interne ale Uniunii Europene și, și pentru gestionarea acestor situații interne, între altele, a primit în Uniunea Europeană premiul Nobel pentru pace, pe care cred că îl merită cu prisosință. Mă ocup de trei luni de uh, dosarul pe care îl uh, discutăm azi. În ce privește centrele de recepție, de primire, Ehm, n-am, n-am suficientă experiență de teren, poate că colegii mei eh, pot eh, interveni aici. Din punct de vedere juridic însă pot să spun că eh, delocalizarea, outsourcing-ul responsabilităților nu este o gestionare responsabilă. Deci responsabilitatea, chiar dacă altcineva organizează numele meu unele centre de detenție sau de recepție, tot a mea rămâne. Sper că săptămâna viitoare, la o conferință ce o vom avea în Italia, voi înțelege mai bine situația salvării uh, din largul uh, coastelor. Uh, voi avea contacte și cu partea de coastă libiană și apoi poate o să am și un punct de vedere personal. Mulțumesc! Um, mulțumim foarte mult, Luiz, și mulțumim foarte mult, Lotte. Vreți să mai interveniți, poate, în legătură cu Libia? Foarte scurt. Unul din avantajele conferinței de ieri la nivel înalt a fost că am, am, am realizat uh, nevoia de cooperare mai aprofundată cu SAE. Uh, întrebările specifice ale Barbarei Spinelli uh, cred că merită totuși un răspuns. Încercați, nu? Mulțumesc. Thank you very much. Uh, indeed, I think that Vice President Cred că vicepreședintele înalt reprezentat Mogherini a abordat această dimensiune a problemei, pentru că a vorbit până la urmă de toate aspectele externe ale migra- politice de migrație a Uniune, Uniunii Europene. Suntem implicați în multe eh, domenii eh, legate de uh, călăuzire, de trafic de ființe umane, pentru că aici oamenii devin victime ale unei infracțiuni, plătesc foarte mulți bani, își pun în pericol baza existențială. Se, se, de aceea trebuie, prin măsurile noastre, să perturbăm acest model de afaceri al călăuzelor Eh, la acest lucru, la acest efort contribuie și crearea de instituții și capacități în Africa, astfel încât aceste eh, bande de crimă organizată să nu eh, poată găsi pradă ușoară în populația de acolo. Iată care sunt obiectivele principale ale colaborării noastre cu țările de la sud de Libia. Deci cooperarea pentru dezvoltare este foarte importantă și nu vrem să combatem doar migrația ca fenomen izolat, ci vrem să abordăm migrația într-un context mai larg care există în Africa. Am stabilit obiective reciproc recunoscute și avantajoase și uh, Eh, cred că mm, anul trecut, prin eh, această nouă abordare de parteneriat cadru, am reușit să obținem eh, o colaborare foarte bună. Am învățat să colaborăm cu state partenere într-o manieră mai calibrată, mai echilibrată, abordând nu doar interesele noastre, ci și interesele partenerilor noștri. Partenerii noștri sunt mai autonomi acum în a exprima nevoile uh, Eh, lor proprii, eh, pot contribui cu pro, propria lor expertiză în gestionarea program, pro, proiectelor. Și important de știut este că dacă vrei să obții progres în migrație, nu trebuie să te uiți doar la migrație, ci și la restul aspectelor. Pentru eh, declarația de la NEARC am, am prevăzut același lucru și și la consultările tematice vrem să avem un nou tip de parteneriat Acum am vorbit despre țările din Africa, dar poate fi vorba și de un parteneriat cu țări din alte regiuni. Trebuie să avem un parteneriat veritabil în care putem spune pentru a stopa migrația avem nevoie de aceste capacități, trebuie să întărim uh, lucrurile aici și aici, trebuie să consolidăm situația acolo. Eh, trebuie să abordăm eh, factorii de atracție și de respingere. Da? De ce pleacă oamenii? Este climatul, este situația, eh, situația economică, este insecuritatea alimentară, sărăcia. Deci avem o nevoie de o serie de măsuri pe termen scurt pentru a aborda situațiile acute, dar avem nevoie, dincolo de asta, și de măsuri pe termen mediu și pe măsuri pe termen lung pentru că uh, doar așa putem uh, colabora uh, eficient. Avem nevoie de un fond fiduciar pentru Africa, avem, avem fonduri europene prin care, cu care atragem și investitori, inclusiv din sfera privată, atragem participarea instituțiilor financiare, prin care, în cele din urmă, printr-un efort concertat, Uh, creăm locuri de muncă, creăm stabilitate, prosperitate economică. Asta uh, ca parte a unei perspective pe termen lung. Sigur că și uh, Națiunile Unite vor trebui să abordeze acești vectori importanți ai migrației într-un context mai larg întregul discurs politic acum uh, s-a orientat uh, pe o notă pozitivă pe crearea de locuri de muncă. Pentru că, evident, uh, migrația este naturală, dar până la urmă toată lumea vrea să stea acasă și să trăiască bine. Dacă poți să-ți permiți să, trăiești, să ai un trai decent acasă, atunci vrei să stai acasă. Și pentru asta însă este nevoie de locuri de muncă decente. În ce privește diplomația uh, publică și comunicarea, aici aveți perfectă dreptare. Uh, avem nevoie de o abordare uh, bazată pe evidență și pe fapte și chiar și acolo unde avem, cred că nu este suficient doar să comunicăm niște cifre și niște fapte pentru a schimba percepția la nivelul opiniei publice. Aici trebuie făcut mai mult. Iar în ce privește Libia, situația în continuare este volatilă. Și mai este necesar un acord politic între uh, Uh, între părțile implicate în conflicte. Înainte de toate, ne concentrăm de aceea pe salvarea vieților și apoi, în plan secundar, pe îmbunătățirea uh, situației uh, de viață și de muncă. Componenta de training în cadrul proiectului SOFIA Eh, este unul foarte bun și bazat pe drepturi. Deci că pazele de coastă eh, libiene sunt eh, evaluate, examinate, trec printr-un proces de instruire în materie de drepturile omului, iar aceste măsuri nu doar sunt puse în aplicare, ci sunt ulterior și monitorizate cineva a vorbit despre cele 90 de milioane pe care le-am alocat pentru un fond special uh, Libiei. Da, într-adevăr, dar ideea este ca, în primul rând, să îmbunătățim viața oamenilor în acele centre de detenție. Deci dacă sunt acolo să le garantim, garantăm hrana, alimentația, condițiile sanitare de care au nevoie, pentru că este o problemă acolo, și apoi să găsim soluții pentru ca în centrele de îmbarcare, imediat după ce oamenii sunt debarcați în uh, uh, Libia, cei care au fost debarcați uh, primesc nivelul de protecție cel mai înalt cu putință odată ce au ajuns pe uscat. Adică să beneficieze de un tratament uman conform cu drepturile pe care noi le apărăm. Sofia Intfeld uh, mai vreau să intervină pe scurt, nu știu. N-am, n-am vrut să întrerup, spune președintele, dar uh, vreți să interveniți pe problema Libiei? Dumneavoastră spuneți ceva cu totul diferit de ce a, ne-a prezentat uh, Medicii Fără Frontiere acum câteva săptămâni, singura organizație umanitară de pe teren acolo. Imaginea pe care am primit-o de la ei atunci n-au nici o legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră. E iadul pe pământ acolo. Deci uh, au fost alocate 90 de milioane de euro, euro spus Eh, în ce privește, eh, oricum sunt sceptic în ce privește eh, trainingul în domeniul drepturilor omului pentru paza de coastă libiană. Oare bine scheltuiți banii ăștia? Adică nu, nu vreau să zic că ducem înapoi oamenii ca să piară acolo în Libia, dar ce-ar fi dacă am folosi 90 de milioane ca să oferim acelorași oameni o existență bună în Europa sau în țara lor de baștină? Deci, nu știu supărați, deci parcă, parcă se vorbește despre două chestiuni absolut diferite. E... Barbar Spinelli și după aceea răspunsul. Mă pas satisfet pe la, pe la răspuns. Nu sunt deloc mulțumită de răspunsul dat de reprezentanta comisiei și aș vrea să citez ce a spus domnul Kobler apropo de formarea pentru paza de coastă vă, nu vă sfătuiesc să continuați această formare pentru paza de coastă din Libia. E uh, operațiunea Sofia, e adevărat, face parte din acest lucru, asta nu înseamnă că operațiunea se desfășoare bine. Puteți vedea la fața locului tot felul de lucruri, chiar și uh, paza de coastă care îi respinge pe oameni iar aruncă înapoi în apă. Și ceea ce se poate vedea, și eu am fost și am vizionat pe YouTube, Într-adevăr, paza de coastă trage cu, cu pușca în migranți. Așa că nu sunt deloc mulțumită de ceea ce a spus. Lord obviously this is... Um, okay, I ask both of you to come back. Vă rog, uh, rog ambele interlocutoare să, să revină, pentru că uh, aceste opinii le-am avut uh, din partea multor membri libe, dar pentru că nu avem Uh, contacte regulate cu instituțiile dumneavoastră, este foarte important să primim uh, informații din, prim, de prima, din sursă sigură. Vă rog să participați. Uh, reprezentantul OIM, Ambrosi. Noi, OIM, suntem angajați în Libia. Niciodată n-am părăsit Libia și operăm zilnic în centrele de detenție, deci știm foarte bine despre ce vorbim. Haideți să fim cinstiți. Mai întâi ne confruntăm zilnic în Libia cu un set de alegeri imposibile. Toate imposibile. Adică vorbesc de niște opțiuni uh, pe care nu le-aș alege pentru țara mea, Italia, niciodată. Deci, Asta e un, un prim aspect. Zilnic, cu termen de referință foarte limitați, trebuie să decidem care este decizia uh, cu cel mai puțin, cu impactul negativ cel mai mic uh, pe care putem lua. Și noi nu avem nicio implicație în uh, pregătirea și instruirea uh, Uh, paze de coastă. Deci noi preluăm oamenii după, uh, după ce au fost debarcați. Uh, singurul instructaj pe care îl dăm este de search and rescue, de cercetare, căutare și evacuare de salvare. Acum două sau trei săptămâni, liderii politici europeni se plângeau de ONG-uri care salvează migranți în lagul coastelor libiene. Uh, îi numeau uh, taxiuri de Mediterana, care n-ar face altceva decât să ajute traficanții și că ar fi și mai mult uh, plătiți de traficanți, inclusiv ONG-ul pe care l-ați numit dumneavoastră, doamnă Intfeld, eh, Medicii Fără Frontiere. Să știți că și noi avem eh, mari rezerve eh, în ce privește chiar participarea bazei de coastă libiene la astfel de operațiuni de salvare și căutare. Dar care este, care este alternativa? Să permitem mai departe uh, taxiurilor de Mediterana să intervină? Nu avem foarte multe opțiuni cu paze de coastă liviană. Și atunci ce facem? Cum evităm ca migranții să piară în apa mării? Pentru că dacă nu intervine nimeni, oamenii sigur vor muri. Deci alegerea care a fost făcută, da, o fi borderline, o fi îndoielnică, în circunstanțe ideale, dar în circunstanțele date sunt, uh, sunt uh, cele mai puțin dăunătoare cu putință. Da, într-adevăr există un abuz la paza de coastă libiană, dar totuși uh, paza de coastă libiană deja a salvat peste 60.000 de oameni. Trebuie să reducem suferința acestor oameni, în primul rând. Doi, trebuie să-i asistăm pe cât putem în centrele de detenție. Noi Uh, în continuare încercăm să uh, nu susținem centrul de detenție uh, și încercăm să îi integrăm altfel, dar deocamdată autoritățile libiene insistă și spun că asta este singura lor soluție. Incriminarea migrației ilegale este uh, un fapt uh, și pre- prezent și în multe state din uh, Uniunea Europeană. Deci, noi ne opunem cazării migranților în centrele de detenție, dar nu avem, nu avem ce face. Și un ultim aspect foarte important. Nu există returnați din Europa în Libia. Este vorba de persoane care sunt recuperate din apele teritoriale ale Libiei. Și mai este vorba de persoane care se întorc din centrele de detenție în țara lor proprie și care vin și ne abordează și ne spun vrem să ne întoarcem acasă, ajutați-ne. Este o situație ideală? Cu siguranță nu este. Because I was actually reacting to the statements by Mrs eu reacționasem uh, la, uh, la declarațiile uh, reprezentantei SAE. Deci, nu îmi sperați, domnule Ambrozie, eu înțeleg foarte bine ce a spus dumneavoastră. Dar, dar reprezentanta în SAE vorbește în numele șefilor de state și de guverne ale celor 28 de state membre. Da? Deci vorbesc despre ce a spus doamna Knudsen în numele Comisiei și SAE. Adică că nu sunteți, uh, nu sunteți uh, responsabile pentru deciziile care au fost luate acolo, dar totuși sunteți complice, cel puțin parțial. Când dumneavoastră spuneți, da, într-adevăr, da, e problematică situația, dar uh, o să ne ocupăm de ea și o să instruim paza de coastă, da, exact acest lucru m-a făcut să reacționez, pentru că, într-un sens, până la urmă, și domnul Cambruzin confirmă că situația e chiar oribilă acolo și că nu ai foarte multe opțiuni din care să alegi. Deci ne, ne derutează foarte mult uh, conceptele astea care ni se prezintă cu uh, regiunile uh, primitoare de migranți și imaginile pe care le primim din realitate. Este o foarte mare, un foarte mare clivaj între cele două. This is my horrible job all the time. Da. Stimați colegi, întotdeauna îmi revine această datorie foarte ingrată de a, a pune în echilibru toate contribuțiile. Vreau să vă mulțumesc pentru toate contribuțiile și sigur că tema este foarte importantă. Pe 12 vom avea o zi întreagă dedicată migrației, prilej cu care vom putea să aprofundăm tema. Am invitat-o pe Louise Arbor pentru uh, a ne vorbi despre aspect, aspecte globale ale migrației. Um, am vorbit acum despre Libia, evident nu putem termina nici Libia, nici lumea uh, întreagă în aceste câteva minute pe care le-am avut la dispoziție. Sper însă că v-am, v-am oferit uh, tot respectul uh, pentru a vă expune punctele de vedere. Pe 12 iulie, încă o dată, vom avea o conferință uh, special dedicată situației din Libia și o să aveți posibilitatea să reveniți atunci cu unele puncte de vedere. Vreau să mă asigur că vă veți verifica calendarele și că veți putea să participați. Deci eh, chiar vă rog să luați legătura cu coordonatorii dumneavoastră. Deci eh, Louise Arbor a, eh, a făcut însă o prezentare foarte, o contribuție foarte valoroasă și vă mulțumim foarte mult, doamna Arbor, pentru, pentru această contribuție, pentru că și noi suntem implicați în procesul de la New York. De altfel ne vom deplasa și noi la Mexic împreună cu colegii de la UIM deci uh, vom uh, rămâne alături de dumneavoastră în uh, aceste deliberări. Încă o dată vreau să mulțumesc doamna Arbor, vreau să vă mulțumesc Lotte Knudsen pentru contribuția în numele SAE și vreau să mulțumesc și domnului Ambrozi din partea OIM. Dragi colegi, această dezbatere cu siguranță că o vom continua și o vom aprofunda pe 12 iulie. Încă o dată, calde mulțumiri uh, oaspeților noștri. Ați uh, avut uh, contribuții și intervenții excelente, chiar o spun sincer. Și vă mulțumesc, stimați colegi, pentru interes. <laughs> quickly, colleagues. I know this is very tight and people are... Um, we have a short meeting and I know... Dragi colegi, da, știu că um, unii colegi doresc să iasă din sală, alții să sesc, așa că vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, o prezentare a unui studiu din partea Universității din Londra și a Universității din Oxford. E un studiu solicitat de către coordonatori referitor la implementarea deciziilor Consiliului care stabilește măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale pentru anul 2017. Am să mă opresc aici și evident care este conținutul uh, acestui, acestui uh, context și am să vă rog direct să interveniți. Aveți uh, intervenții cu diapozitive? Atunci, vă rog, interveniți. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei Libe pentru primirea noastră astăzi aici. O adevărată plăcere. E un studiu referitor la decizia de relocare a Consiliului. Înainte de a intra în cifre și fapte specifice referitor la schema de relocare, pe scurt vreau să vă introduc, să vă explic ce înseamnă. Există trei decizii uh, pertinente în domeniu. O, trei au fost adoptate imediat după evenimentele din, din vara lui 2015, una în 2016 referitor la uh, cele două precedente decizii și acordul cu Turcia și avem o țintă de 160.000 de relocări pentru a ușura presiunea asupra Italiei și um, Greciei. Uh, termenul limită este 26 septembrie. Ne-au rămas câteva luni pentru a îndeplini 90% din misiune, pentru că doar 10% până în prezent au fost relocați. Toate statele membre europene sunt uh, implicate, minus Regatul Unit și, Regatul Unii și Danemarca, iar Irlanda și de, uh, Asociația din uh, Dublin au uh, dorit să participe. Avem o schemă de uh, repartizare care ține seama de două elemente, populație totală și PIB, și uh, rata de ocupare și eforturile dintre, dinspre 2000, în perioada 2010-2014. Și ne dorim de asemenea o rată de integrare a acestora, lucru care până în prezent a avut probleme în materie de implementare în practică, pentru că a fost foarte greu să anticipăm exact ce naționalități vor veni și care sunt naționalitățile care ar trebui să fie declarate eligibile de, distribuirea a fost destul de inegală, Natasha o să ne spun asta mai în detaliu. Apoi există proceduri de infringement împotriva Poloniei, Ungariei și a Cehiei, săptămâna trecută chiar și acestea s-au opus întregei scheme și au fost reticente pentru a adopta această decizie încă de la bun început. Natasha, te rog. Ah, um, so, yeah, now let's look at the member states which implemented this relatively well and which... Um... Mulțumesc foarte mult. Da, e adevărat că statele membre nu s-au descurcat chiar așa de bine. Uh, Malta este singura țară care până prezent și-a îndeplinit uh, cota cu o cotă de 100% de relocare, dar celelalte state membre până în prezent nu. Există state asociate care de asemenea s-au descurcat destul de bine, Finlanda, Irlanda, de asemenea sunt pe cale bună, mai sunt și alte state membre care descurcă bine, dar încă nu 100%. Mai sunt și alte state membre care nu au, uh, s-au descurcat chiar așa de bine. Sunt state membre care n-au relocat pe nimeni. Chiar 0%. Austria, Ungaria, Polonia și Republica Cehă. În alte țări, cum ar fi, spre exemplu, Suedia, Uh, comparativ cu Austria. Spre exemplu, observăm că situația e mult mai bine și e adevărat că Austria a beneficiat de anumite scutiri. Poate că asta explică diferența și de ce nu s-a descurcat așa de bine. Însă, oricum nu justifică de ce Austria nu a primit pe nimeni. Acum, pentru a explica aceste performanțe bune și proaste, avem cules câteva date și am contactat diferite ONG-uri uh, și puncte de primire în statele membre. Și ce am descoperit este că mai întâi sprijinul politic este un element deosebit de important pentru schema de relocare ca să funcționeze. Și, după cum s-a spus deja, Violeta a spus deja că încă de la bun început au fost state care s-au pronunțat împotriva acestei decizii și tocmai acelea sunt cele care nu au implementat-o. Deci o lipsă de voință politică. State membre care au optat in, deci au vrut să se alăture, dintr-o dată observăm că da, s-au descurcat foarte bine, deci e clar că voința politică e importantă. Au mai fost și alte probleme la nivel de capacitate administrativă de recepție. Multe state membre au primit foarte multe aplicații în 2015, nu s-au descurcat, n-au avut capacități, dar evident asta face parte din într-o dinamică mai generală, pentru că sunt state precum Finlanda care au primit foarte multe aplicații în 2015, creștere imensă, au procesat aceste aplicații foarte repede și au reușit să elibereze centrele de primire pentru a le reutiliza pentru noile aplicații. Apoi, alte provocări pentru anumite categorii vulnerabile, spre exemplu minorii neînsoțiți, în multe uh, situații, statele membre nu aveau suficiente capacități de cazare pentru aceștia și au existat și probleme specifice uh, în materie de securitate. Unele categorii vulnerabile au fost excluse din uh, schema de relocare și a fost un fel de scuză, un pretext din partea statelor membre. Asta pune probleme pentru că nu există motive întemeiate pentru acest lucru. Apoi, situația în Italia și în Grecia. Evident, aici există niște provocări la nivel extern. Faptul că nu a existat suficiente transferuri sau au fost foarte lente, lipsa de verificări, dar și provocări în intern, lipsa de pregătire, de coordonare, chestiuni uh, de coordonare între autoritățile la nivel național, uh, problema de proceduri în Grecia, toată problema cu centralizarea, pentru că uh, toți, ce, toți migranții care au ajuns pe insule nu au putut fi integrați în întregul proces și a fost o problemă de organizare. Migranții au trebuit să fie reîndreptați spre alte regiuni. Apoi impactul asupra solicitanților de azil în Italia și în Grecia din cauza acestei situații a fost foarte grav pentru că nu au primit informații de-a lungul uh, procedurii n-au știut să știe exact care ar fi țările în care ar fi putut să se îndrepte și parte din informații, le, fapt, le aveau uitându-se pe Wikipedia. și n-au avut posibilitatea să aibă, recurgă la căi de atac în cazul unor decizii de refuz. Nu au fost angajați în întregul proces pentru a ști exact care ar fi eventual alte țări disponibile care le-ar putea primi so I'm taking over. Um... Preiau eu acum. În ceea ce privește schema de relocare, am încercat să vedem în paralel și care este abordarea pe hotspot pentru știm care a fost, a fost o idee ca să vină să susțină schema de relocare. Inițial, da, a fost stabilit în țările uh, ca, uh, candidate, dar de când s-a încheiat acordul cu Turcia, accentul s-a schimbat și acum avem control, accent pus pe control și această nouă abordare duce la o situație în care Frontex dominează mult mai mult uh, controlele și patrulele pe mare și pe teren. Și acum, de fapt, singurul rol pe care îl are Frontex uh, și a noului entități uh, create Există o singură prevedere în ceea ce privește îndatoririle și obligațiile uh, echipelor de gestionare a migranției, să determine care este naționalitatea și să facă un debriefing. Frontex asigură rolul cel mai important pentru că relocarea, termine pe, uh, relocarea se face în funcție de naționalitate. Am uh, observat că ceea ce se întâmplă în aceste hotspot-uri are un impact indirect asupra relocării. Trebuie luptat împotriva crimei organizate și uh, uh, ceea ce se întâmplă acolo poate determina deciziile de admisibilitate sau de refuz. Și ombudsmanul european, în momentul de față, a, a investigează rata de performanță a acestor hotspoturi în Grecia. Și există o împărțire a sarcinilor dar mecanismele de căi de atac nu au fost clar stabilite în practică. Și foarte mulți observatori au evocat această problemă chiar și în comisia dumneavoastră. Acum, contradicția care există între hotspot-uri și uh, schema de relocare. E bine, într-adevăr, în Italia, un număr foarte mare de transferuri a depășit numărul total de relocări până în prezent și tocmai de aceea plecăm de la ideea că articularea între cele două sisteme ar trebui să fie reorganizată, în așa fel încât să-și îndeplinească scopul inițial. Și eu am încheiat, domnule președinte, sper că n-a durat prea mult. Schema are mai multe avantaje și dezavantaje. Uh, integrarea sa ca și parte fundamentală a sistemului european uh, și a politicii pentru azil, uh, are anumite neajunsuri în implementare care, în mod clar, dacă ar fi fost bine implementat, ar fi reprezentat un pas înainte considerabil. E clar că e vorba de o sporire a solidarității și este prima încercare serioasă de punere în aplicare a tratatului de la Lisabona care solicită o împărțire echitabilă a eforturilor, plecând de la articolul 18 TFUE și instituționalizarea sa ca și parte din acordul de la pachetul de la Dublin e ceva bun, dar cu toate acestea, ar trebui să corectăm neajunsurile, în așa fel încât schema să funcționeze aliniată fiind pe uh, tratatul de la Lisabona și scopul său inițial, în așa fel încât să se respecte și Convenția 51 de la Geneva și alte legislații internaționale în materie de protecție. Și dacă să ne uităm la neajunsurile constatate, hai uh, să zicem 5 la număr, lipsa de angajament sincer și de plin din partea statelor membre Uh, care s-a tradus de multe ori în respingeri, refuzuri, o uh, rată de transferuri uh, scăzută, lucruri pe care l-am menționat deja, ceea ce încetinește întreaga eficiență a sistemului. Și noi credem că e nevoie de un pachet complet de sancțiuni și de stimulente care să permită să obținem o performanță mai bună și care trebuie să fie inclusă în fiecare mecanism bazat pe articolul 51. Apoi, evident, există și procedura de infringement, dar aceasta sosește prea târziu. Uh, ar fi mai bine dacă am avea un pachet de stimulente, în așa fel încât toată lumea să obțină performanțe. Și apoi, nu uitați că uh, acțiunile în interesul superior al copilului sunt deosebit de importante și acest lucru trebuie integrat în orice schemă uh, viitoare. Trebuie să ținem seama de faptul că se există încredere în sistem și trebuie să aliniem toate instrumentele disponibile și dacă aveți eventual întrebări referitor la toate aceste instrumente, le pot prelua. Și un al treilea aspect pe care vreau să-l subliniez este lipsa unui, unei definiții clare a rolului și răspunderilor fiecărui actor implicat în schemă. Asta trebuie să fie neapărat rezolvat, tocmai pentru a evita confuzie, răspunsuri neconcordante, reacții nepotrivite și ar trebui să avem o abordare coerentă, aliniată pe toate instrumentele sectoriale, așa care există, ceea ce se întâmplă la nivel de Frontex, și să avem un regulament global care să ofere o viziune globală. Ar fi, cred eu, investiția cea mai bună. Și cea de-a patra critică se referă la faptul că trebuie să avem conformitate cu legislația primară. Nu e ceva opțional mai ales în ce privește cartea Drepturilor Omului și în acest sens, introducerea unui sistem de monitorizare împreună cu uh, răspunsuri eficiente trebuie să fie luate în considerare și nu trebuie să credem că vin de la sine. Și punctul cel mai important, în final, instituționalizarea pe multă, lungă durată a migranților trebuie să fie evitată și trebuie să avem un simț de răspundere și o solidaritate care să fie astfel exprimată în întregul pachet de la Dublin și uh, care figurează în propunerea comisiei și e vorba de un mecanism structural de restribuire echitabilă în loc de un sistem bazat pe situație de urgență și în loc să oferim relocarea ca și un răspuns excepțional la o situație de urgență, e clar că e nevoie de un mecanism permanent și structural de demonstrare a solidarității în, în interiorul Uniunii Europene. Acesta trebuie să devină realitate în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte couldn't be here today, but... Um... Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și acum aș dori să mă adresez colegilor care încă mai sunt în sală, aș dori să știu dacă doresc să intervină. Barbara Spinelli. Eh, Mulțumesc foarte mult eh, doamnei profesor Borino Lax, care este un as în acest domeniu și toate textele pe care le produce devin pentru mine automat texte de referință. Și iată, încă un studiu interesant. Spuneți un lucru interesant din punctul meu de vedere, și anume e vorba de cei care se întorc în, uh, sunt întorși în Italia mult mai numeroși, uh, de trei ori mai numeroși decât uh, propriu-zis uh, relocările care au loc în Italia. Au existat sentințe ale curții, fie când e vorba de Italia, fie când e, vor, că e vorba de Grecia, în care se cerea că nu trebuie retransferați pe baza sistemului de la Dublin refugiații, <coughs> având în vedere drepturile omului. Și atunci vreau să vă întreb ceva cât se poate de pe șleau. Cum se face că aceste hotărâri ale Curții de Justiție sunt astfel ignorate? Apoi, a doua întrebare. Ea privește un alt lucru pe bună dreptate subliniat în studiu, și anume, prioritatea care trebuie să fie dată reunificărilor familiale față de relocări sau transferuri. Deci, întâi să se facă re, reunificarea familială, așa cum spune Dublin, și după aia altceva. E bine, recent a fost dat publicității un acord între guvernul grec și guvernul german, în baza căruia mii de refugiați care numai ce obținuseră statutul care le permitea să acționeze pârghiere unificării familiale, nu pot să fac așa ceva sau poate să o facă, dar într-un mod cât se poate de îngreunat și încetinit. Asta vreau să vă întreb, practic acest drept fundamental de care vorbim, la relocarea, reunificarea familială, cum poate el să fie impus? Având în vedere că sunt lucruri impuse de lege, dar nu respectate din motive electorale și politice, pentru că eu un alt motiv nu văd aici. Și de ce Germania să impună Greciei și Grecia să accepte așa ceva, tocmai pentru a reduce fluxurile de migranți, care oricum urmeau să sosească, vine scrise în legislație. Vă mulțumesc. Thank you, Barbara. And Mrs. Vergia, please. Oui, à mon tour, je voudrais vous remercier. Mulțumesc. Euh, pour cette étude, euh, je Mulțumesc și eu la rândul meu vreau să vă mulțumesc pentru acest studiu și aș vrea să știu Ați făcut un studiu strict juridic sau așa teoretic sau ați mers la fața locului și ați constatat? Aș avea trei întrebări. Ați insistat asupra categoriilor vulnerabile și asupra dificultății cu care se confruntă statele membre în momentul în care trebuie să primească aceste categorii vulnerabile. Am și o informație în acest sens și se pare că în Grecia persoanele care astăzi sunt reținute pe insule sunt din ce în ce mai mult uh, persoane care tocmai aparțin acestor categorii vulnerabile. Și împărtășiți acest, această constatare și dacă da, păi cum să acționăm? în așa fel încât acestea să aibă dreptul și ele la o protecție, având în vedere mă rog, ce au avut de suferit. Mie mi se pare normal ca aceste populații să, evident, suferă, suferă și din punct de vedere psihologic și uh, cu atât mai mult devin vulnerabile. Se pare că acum există un acord ce se pregătește uh, pentru a permite chiar și reîntoarcerea acestor populații vulnerabile, ori uh, până prezent ele erau protejate, protejate de legislația uh, europeană și internațională în domeniu. Apoi ați insistat asupra căilor de atac. Și dacă avem informații corecte, se pare că uh, e... oamenii au de ales, dacă, mă rog, putem numi asta o alegere au de ales între fie posibilitatea de a beneficia de un retur voluntar, pun ghilimele peste tot la sintagma asta, și, dacă nu, renunțarea la orice posibilitate de cale de atac. Nici asta nu mi se pare prea ortodox. Uh, în orice caz nu respectă legislația europeană. Puteți confirma? Și se pare, mă rog, nu se pare, ci există un acord redactat de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, uh, între, uh, redactat în decembrie și care, mă rog, dirigează așa Grecia spre niște situații care mi se par total contradictorii comparativ cu cele spuse de ministrul de interne grec în plenul Parlamentului. Aș vrea să știu, v-ați auzit vorbind despre acest plan de acțiune uh, Comisie Grecia și dacă da, care este impactul acestuia asupra drepturilor persoanelor uh, vizate? Mulțumesc și acum Caterina Cinici, ultima întrebare. Și apoi veți avea ocazia să răspundeți. Vă rog. Grație, grație, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu doamnei profesor Moreno Lax pentru acest studiu deosebit de interesant. Eu sunt italiancă și deci mă simt foarte implicată în tot ce s-a spus aici și arată, se arată că și în Italia, în țara mea, au existat și există probleme care poate nu sunt recunoscute, dar nu sunt recunoscute poate suficient nici eforturile făcute la toate nivelurile pentru primirea acestor oameni în toată Italia și în Sicilia. Eu vin din Sicilia. Uh, și atunci, consider că Italia, da, are probleme, lucruri care nu merg, uh, lentețe a procesării dosarelor, însă totuși această țară a făcut multe și permiteți-mi să spun că a făcut foarte mult mai ales pentru acea categorie foarte vulnerabilă, minorii, minorii nesoțiți. Și atunci, pe scurt, întrebarea mea. Ați uh, vorbit pe bună dreptate despre reforma regulamentului Dublin, pe care o tot așteptăm și o tot așteptăm această reformă sistemului de la Dublin, dar eu sunt uh, foarte uimită uh, în uh, ce privește perspectivele acestei reforme Credeți oare că astfel cum este ea preconizată, o astfel de reformă poate într-adevăr să sprijină țări cum ar fi Italia și Grecia, mai cu seamă, care fac eforturi mari în primirea uh, migranților? Eu vă spun, am niște semne de întrebare și m-aș referi la situația minorilor neînsoțiți. După părerea mea, aceștia ar trebui Uh, pe toate planurile, cerere de azil, reîntregire familială, relocare, să fie o categorie aparte. Și v-aș întreba ce se poate întâmpla cu acești minori neînsoțiți în lumina reformării uh, regulamentului de la Dublin. Mulțumesc! You Acum îi dau cuvântul doamnei Morena Lax pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! La prima întrebare a doamnei Spinelli în legătură cu faptul că transferurile depășesc în număr uh, relocările, au existat uh, Tarachel versus uh, Elveția, nu, e vorba de Tarachel versus Italia, și alte cauze de la Curtea de Justiție care vorbeau într-adevăr de ce s-ar întâmpla dacă s-ar suspenda într-adevăr de iure sistemul de la Dublin în condițiile în care se declanșează procesul de reîntregire familială. Această jurisprudență uh, există, din păcate, așa cum ne-a spus și Natasha, oamenii nu știu uh, lucrurile acestea, nu știu drepturile și nu uh, primit uh, o, o cerere oficială. Uh, o cerere oficială și dacă nu o fac, nu sunt prinși în sistem. Și atunci asta este o capcană. Deci dacă nu depui cererea, nu ești în sistem, nu poți fi protejat. În ce privește reîntrăgirea familială, acesta este un criteriu uh, special de top în cadrul Dublin 2 nu ai voie, adică nu trebuie să te retrimite în altă parte dacă intri în procesul de reîntregire familială și nu mai știu care uh, articol din uh, Carta Drepturilor Fundamentale 7 sau 8 se stipulează exact acest lucru, plus jurisprudență de la CEJ, care coroborează toate lucrurile pentru a stabili supremația acestui uh, Uh, principiu în interesul superior al copilului și în evaluarea nivelului de dependență uh, a membrilor unei aceeași familii și uh, așa mai departe. După părerea mea, nu există motive juridice să se încetinească transferurile conform Dublin pe baza uh, sau invocând reîntregirea familială. Nu văd de ce așa ar putea fi justificate aceste întârzieri. Cât privește metodologia pentru studiul nostru, am să o las pe Natasha să ne spună mai multe și m-aș întoarce la uh, detenția acestor oameni pe insulele grecești și în acele hotspot-uri. După acordul cu Turcia, de Turcia și UE, <clears throat> uh, legea din Grecia națională din 2016 a consfințit niște lucruri care se inspirau direct din uh, acordul UE-Turcia. Acea dată limită, adică persoanele care după, au venit după 20 martie 2016 nu mai puteau să mai beneficieze de schema respectivă, ci intrau sub incidența acordului Turcia-UE. Vreau să vă spun că asta încalcă legislația UE, pentru că în legislație se spune foarte clar că nu există o astfel de dată limită după care nu se mai poate face nimic, iar Curtea de Justiție uh, Curtea de Primă Instanță a spus că acordul UE-Turcia nu este un act legislativ european și nu poate să spună el cum funcționează o schemă de relocare europeană. În acest sens, uh, nu cred că putem să avem un acord UE-Turcia care să schimbe legislația. Este o încălcare. Sunt oameni care sunt blocați în aceste hot spoturi și au un anumit statut, iar uh, în anumite directive se preconizează anumite situații în care aceste persoane, în această situație, nu mai pot fi uh, returnate. Returnare sau uh, refulmo, unde s-a exprimat Curtea de la Strasburg într-o cauză acum câțiva ani. E vorba de persoane, dacă persoanele sunt vulnerabile și nu pot să uh, suporte o călătorie și asta prin mijloace coercitive, atunci ei nu pot să suporte deci o asemenea călătorie în aceste condiții. Asta trebuie evitat cu orice preț. Uh, apoi, e vorba de ce pot oamenii să facă uh, pentru a-și cunoaște sau nu drepturile. Formularul despre care ați vorbit mi se pare o încălcare a unor drepturi fundamentale. Planul de acțiune despre care mi-ați spus n-am auzit de el. Cât privește performanța Italiei, cred că Italia face și a făcut mult mai mult decât uh, tot ce trebuia și putea să facă. Și dacă ne uităm la articolul 80 TFUE, cu um, clauza asta de solidaritate și dacă ar fi să fie obligatorie asta, Turcia și cu ea Grecia au făcut mult mai mult decât orice altă țară. Și nu trebuie ca tot ele să suporte totul în continuare. Și dacă am, nu știu dacă am fost uh, prost înțeleasă, în legătură cu bă, uh, următoarea reformă Dublin 4, nu cred că este ceva pozitiv. Din potrivă, sunt niște uh, lucruri în regres față de protecția acestor oameni, acestor refugiați. Iar un lucru pozitiv care ar putea totuși să fie făcut cu această propunere este că ea uh, uh, consfințește cumva relocarea ca parte integrantă din sistemul uh, de, pentru refugiați european se introduce un mecanism din start care astfel împarte eh, mai echitabil aceste sarcini de primire pe tot teritoriul UE, însă relocarea, vă spuneam, astfel ar putea deveni eh, normală într-un astfel de sistem. În afară de acest aspect pozitiv, eh, restul, dacă s-ar adopta în forma sa actuală, ar însemna uh, că nu mai avem surse primare de legislație care sunt invocate, ci un acord cum ar fi cel cu Turcia și oricum opțiunea ca să se proceseze uh, cererea pentru uh, o altă țară decât cea de primire devine opțiunea B și tot Italia și Grecia trebuie să facă lucrurile și asta chiar și cu niște dispoziții tranzitorii iar protecția acordată în orice alt stat din Uniunea Europeană, în afară de cele vizate la început, ar fi pur și simplu excepțională, pentru că protecția subsidiară uh, oricum presupune protecție internațională peste tot și aici nu ar fi cazul cu așa ceva. Mă opresc aici, i-aș da Natașei cuvântul pe metodologie. Foarte pe scurt, eu am făcut uh, interviuri cu puncte naționale de contact și cu ONG-uri în, uh, prezente în uh, punctele de relocare, dar bineînțeles că am făcut o cercetare la distanță, ca să zic așa, iar statele membre uh, nu au putut să facă mare lucru uneori pentru minori, pentru bătrâni, pentru că nu aveau facilitățile respective sau structurile respective. Și în studiu se spune de altfel că ar trebui să se verifice cumva dacă astea sunt doar pretexte invocate de autorități sau nu. Adică dacă nu sunt infrastructuri ca să-i cazezi pe acești oameni mai vulnerabili sau doar spui că așa stau lucrurile. Cât privește cercetările pe teren, la fața locului în Italia și în Grecia, am intervievat autorități uh, locale, am încercat să discutăm și cu refugiații înșiși. I know we could, we could go on because they're excellent studies. Da, studiul este grozav de bun și am putea să continuăm, să ținem tot așa, însă, din păcate avem un alt punct pe ordinea de zi și este acesta un dosar care trebuie discutat împreună cu raportorul. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport care ne va fi tare de folos când vom discuta politica de relocare și uh, este o muncă foarte bună și doamna Spinelli v-a lăudat și cred că nu se poate să fie mai bine decât să te laude doamna Spinelli. Așa că vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc o dată pentru prezență. Mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, că a stat până la sfârșitul ordinii de zi. Uh, avem un raport foarte interesant, de altfel în discuție e ultimul pe ordinea de zi, dar este foarte interesant. Proiect de aviz? Nu. No și este vorba de o comunicare din 5 iulie și programul 27 uh, de lucru care vorbește despre protecția uh, avertizorilor <laughs> din anumite structuri și despre posibilitatea consultărilor publice pe acest subiect, care va avea loc până la sfârșitul acestui an. În acest sens, noi, cei de la juri lucrează pe un raport, dar nu din proprie inițiativă. Iar Libeș va da un aviz. Mă opresc aici, pentru că un raportor aștepta cu multă răbdare să vină rândul și să ne prezinte acest program, acest proiect de aviz. Poder escuchar a Mulțumesc foarte mult. A fost foarte o adevărată onoare să pot să ascult uh, intervențiile din uh, punctul precedent, însă mi se pare că raportul prezentat și studiul prezentat a fost foarte, foarte bun. Așa că mi-a plăcut foarte mult să <laughs> să particip la această dezbatere. Acum, ceea ce doream să vă spun este că trebuie neapărat să lucrăm rapid pe acest aviz în așa fel încât munca pe fond să poată fi realizată în comisia jurii. Și având în vedere diferitele scandaluri, uh, cazul Wikileaks uh, și așa mai departe, evident că acele persoane care lansează semnale de, al- de alarmă și care ne semnalează situații incorrecte au de suferit tocmai pentru că au dezvăluit aceste informații și de multe ori sunt amenințați, își pierd locul de muncă, suferă prețiuni, intimidări și așa mai departe, pentru că nu avem un cadru legislativ care să-i protejeze. Și de asemenea, mai e și o altă realitate. Există o latură transnațională a anumitor infracțiuni, evaziune fiscală, corupție și așa mai departe. Și de aceea e important ca să fim atenți și să încercăm să facem față acestui uh, flagel. Parlamentul în mai multă ocazie a dezbătut deja despre dorința de a lucra atât la nivel național cât și european pentru a proteja integritatea acestor persoane, drepturile lor, asigurările lor sociale și așa mai departe. Și am avut și un uh, hearing organizat de Comisia în Juri în cadrul dosarului Panama Papers, tocmai pe acest subiect. Și aș vrea să subliniez un lucru, și anume că eu cunosc deja destul de multe persoane care au fost în astfel de situații de lipsă de protecție, tocmai pentru că ne-au ajutat cu informații pe dosare, anumite dosare, lucruri pe care noi trebuia să le protejăm. Și, spre exemplu, în cazuri cum ar fi mobilitatea redusă în aeroporturile din uh, Spania, a existat o persoană care timp de patru ani de zile a muncit ca să denunțe pro, proastele practici și lipsa de mobilitate. Și datorită acestei munci, Comisia Europeană a fost în măsură să analizeze și să evalueze neregularitățile descoperite. Dar persoana respectivă și-a pierdut locul de muncă. Deci sunt lucruri pe care cu toții le cunoaștem dar acele persoane care au dat simțul acesta civic, cum e cazul acestei persoane concrete, care vin și denunță astfel de cazuri de prost tratament asupra unor persoane, asupra unor pasageri și așa mai departe, sunt cele care se află în situația cea mai grea. Și spun acest lucru pentru că ați întâlnit cu toți astfel de persoane și știți că e răspunderea noastră să-i ajutăm, să-i ajutăm pentru că au simț civic. Ceea ce e sigur, de asemenea, e faptul că noi trebuie să facem această muncă, având în vedere competențele exclusive pe care le avem aici. Și e vorba de protecția drepturilor fundamentale și de a libertăților fundamentale. Și am ascultat că există, știu că există un drept la confidențialitatea datelor, a conversațiilor telefonice, drept la protecție Uh, acestea figurează în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și trebuie să armonizăm diferitele cadre legislative pe acest subiect și Comisia trebuie să propună un cadru legislativ orizontal uh, pentru a putea ușura furnizarea acestor informații pe cazuri care amenință interesul public și ordinea publică și să putem proteja aceste uh, drepturi. Am avut un uh, prim schimb de opinie, e clar că munca nu e simplă, avem uh, legislații foarte slabe aici, trebuie să le îmbunătățim cât mai mult cu putință și trebuie să acționăm rapid, în așa fel încât să nu se dilueze și să nu se prelungească inutil suferința față de, a, pe care o, de care, cu care se confruntă aceste persoane. E clar că trebuie să ajungem și la o muncă de consens, la un rezultat de consens. În orice caz, sunt convinsă că vom face o muncă bună. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc foarte mult. E clar că e nevoie de un temei juridic pentru un subiect atât de important. Avem un raportor din umbră alături de noi. Domnul Costa, e raportor din umbră, din partea socialiștilor și democraților. Ah, mă iertați, sunteți noastră, nu v-am văzut pe listă. What is happening at this moment is I'm getting tired. Da, sincer să vă spun, am obosit și eu și am ajuns la limita puterilor și am impresia că nu mai văd pe nimeni, nu mai pricep nimic. Îmi cer scuze. Uh, da, noastră sunteți raportor din numere adevărat, îmi cer scuze, puteți interveni, vă rog. Well, uh... Thank you, Chair. Everything is fine and no problem. Mulțumesc, domnule președinte, nicio problemă, nu m-am supărat. Mulțumesc, dragi colegi, pentru prezentare a acestui proiect de aviz. Eu cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că E momentul potrivit acum pentru a proteja acești uh, avertizori de conștiință în Parlament uh, și Comisia. Am, am, ne-am dorit foarte mult acest lucru, dar Comisia deocamdată încă n-a venit cu o propunere legislativă. Ceea ce e un adevărat scandal, pentru că avertizorii de conștiință sunt deosebit de importanți și sunt uh, uh, într-o poziție slabă, în timp ce uh, marile întreprinderi uh, nu sunt trase la răspundere în momentul în care ceva nu funcționează cum trebuie în Uniunea Europeană. Și grupul socialist e foarte clar asupra faptului că acești avertizori de conștiință au un rol deosebit de important pentru a dezvălui informații referitor la cazuri uh, Uh, de prost tratament sau proastă conduită, comportament incorrect. Și avem datoria de a-i proteja pentru că ei ne oferă posibilitatea de a proteja interesul public, pentru a avea transparență, pentru a lupta împotriva altor infracțiuni, uh, cum ar fi, nu știu, frauda și evaziunea fiscală și reprezintă un prag important de stăvilire a corupției, de preîntâmpinare a unor cazuri de corupție. Și în acest sens, uh, avertizorul de conștiință este de altfel singura cale pe care uh, uh, o avem pentru a obține informații care, în mod normal, sunt secrete. În concluzie, putem spune că avertizorii de conștiință reprezintă un element vital, o parte vitală a unei democrații funcționale și protecția lor este ceva esențial pentru libertatea de exprimare, pentru pluralitatea de opinii, pentru libertate și sunt de acord cu doamna raportor și propunerea sa, și anume ca legislația trebuie să fie armonizată la nivel european și că să avem un cadru orizontal legislativ corect. Ca și raportor sunt pentru un sistem un, un, un mecanism european independent în așa fel încât să a existe posibilitatea pentru avertizări să-și dezvăluie aceste informații către o entitate independentă. Și e clar că aceste persoane se află într-un risc personal, profesional și plătesc un preț psihologic și social foarte ridicat. Așa că nu trebuie să uităm acest lucru și trebuie să ne gândim cum putem să compensăm sau să rambursăm, nu știu, niște pierderi pentru astfel de avertizări de conștiință. Și, în nu cele din urmă, aș dori să propun ca Parlamentul European să ofere un premiu pentru avertizorii de conștiință, pentru că asta ne va permite să sporim conștientizarea despre cât de important sunt aceștia în democrație. Aștept cu mare nerăbdare o cooperare foarte bună cu doamna raportor și să sperăm că vom găsi o soluție uh, la, pe placul tuturor pentru a asigura o protecție puternică a acestor avertizori de conștiință. Da, e o idee foarte interesantă, un astfel de premiu. Cum de nu m-am gândit eu mai devreme la asta, mai înainte? Mulțumesc foarte mult și acum uh, Roberta, în numele colegei de Melo. Would like to apologize. Nu, Melo se scuză pentru că nu poate veni astăzi la discuții, dar este într-o delegație în Portugalia pentru Comisia PANA. Uh, dorește să-i mulțumesc uh, doamne raportor pentru proiectul de aviz, pentru munca constructivă pe care a efectuat-o pentru a ajunge la consens cu raportorii din umbră. Pe lângă schimbul de informații cu autoritățile și nevoia de cooperare sporită, raportorul din umbră consideră că trebuie să avem instrumente împotriva corupției și împotriva criminalității uh, organizate, de care se plâng tocmai acești avertizori de conștiință. Protecția lor este importantă și în lumina luptei împotriva corupției, atât în sectorul public cât și privat. În sectorul public, protecția acestor persoane poate să uh, împiedice uh, risipa de bani uh, um, ai statului pentru interese personale. Este important ca informațiile secrete să poată să ajungă la lumina zilei. De asemenea, e important să fie demascate actele uh, de corupție și uh, ilegale. Uh, există deseori uh, acte legate de evaziune fiscală de masă și așa mai departe. Am văzut recent cazul Panama, care a fost uh, demascat în presă prin investigație jurnalistică. Domnul pe care îl reprezint dorește să coopereze cu domnul raportor pe acest dosar atât de important. Mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc că ai vorbit în numele unui raportor din umbră, domnul De Jong, din partea GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să spun de la bun început că o felicit pe domnul raportor pentru proiectul de raport foarte bine întocmit, foarte interesant. Observațiile mele vin în două părți. În primul rând, o imagine de ansamblu, pentru că și eu sunt raportor la Comisia de Control Bugetar pe avizul respectiv și săptămâna aceasta am avut câteva întâlniri foarte interesante. Într-una, Comisia a spus că lucrează pe o evaluare care va fi prezentată în uh, septembrie, și asta după ce uh, au făcut uh, evaluarea lor, și atunci trebuie să presăm Comisia și mai mult să acorde prioritate acestui dosar și să avem informații actualizate. Apoi, pe baza raportului meu pentru Comisia Conta, am adoptat deja în uh, luna februarie o rezoluție a Parlamentului privind rolul avertizărilor de conștiință și protecția intereselor financiare ale UE. Nu spun asta ca să o pun în evidență raportul meu, dar văd că există o serie de elemente în această rezoluție care ar putea fi de folos sau să se facă trimitere la ele direct sau indirect în raport. De pildă, definiția avertizorilor de conștiință. Noi deja avem un text adoptat care conține informații perfect adevărate și verificate. Mă refer aici la conținutul de dezvăluirilor uh, uh avertizorilor de conștiință. Ei uh, nu numai că dau informații adevărate, veridice, dar ei cred că sunt adevărate și asta este în interesul uh, protecției lor. Apoi, când vine vorba de ce privește alte aspecte, Uh, noi, uh, e vorba de acea entitate independentă care ar putea fi înființată, s-a făcut trimitere la asta și în rezoluția noastră. Uh, doamna ombudsman, am întâlnit-o ieri și e interesată eventual de așa ceva. Și s-ar putea ca ombudsmanul european să poată să aibă un astfel de rol. Vreau să vă spun că doamna ombudsman e chiar deschisă față de această, față de această idee. Și în sfârșit, ar trebui să menționăm de asemenea faptul că aceste persoane pot să fie de fapt personal, staff din cadrul instituțiilor europene și ei trebuie să fie protejați. Și vedem că în anumite agenții europene această protecție nu prea există. Trebuie luate măsuri și trebuiau să fie luate măsuri pe termen scurt și nu s-au luat aceste măsuri de protecție. Și, da, poate aici nu este forul în care pot să vorbesc uh, asta, despre asta, dar uh, noi la GUE suntem dezamăgiți de turnura pe care a luat-o discuția pe uh, secretul comercial, pentru că văd uh, că sunt niște similarități cu față de ce discutăm aici, dar n-aș vrea să strânesc controverse. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare excelentă. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Caterina Chinici. Mulțumesc! Mulțumesc și foarte, foarte pe scurt, pentru că și eu am fost la Comisia Cont și am lucrat pe acest subiect și am o experiență italiană care înseamnă uh, că aceste persoane, whistleblowers, pot să dea informații foarte importante în uh, niște infracțiuni foarte grave. E vorba de um, infracțiuni și delicte grave, financiare și nu numai. Și atunci sunt de acord cu colegii care au spus ce au spus. Fericit! Uh, Uh, pe toți cei care sunt implicați în acest dosar, pentru că este important ca să putem să avem persoane care din interior să ne transmită informații și să ne ajute să luptăm împotriva acestor tipuri de infracțiuni sau delicte. Cu toții trebuie să fie așadar protejați. E nevoie de o definiție comună a acestor avertizori de conștiință și să fie armonizată această definiție pe, în toată Europa importantă, vă spuneam, ca această protecție să le fie conferită acestor persoane pentru a evita răzbunarea sau alte consecințe în cariera lor uh, profesională sau administrativă și chiar și în viața de fiecare zi a acestor persoane. După mea, mai este aici ceva important, pentru că trebuie ca cetățenilor și mai ales uh, Uh, cetățenilor uh, care sunt cu spirit civic să le restituim, să le redăm sensul încrederii în instituții. Și asta este foarte bine. Deci, așa cum a spus și doamna raportor, aici trebuie să accelerăm cadența pe acest dosar, pentru că va fi cu siguranță un instrument foarte important care ne va permite să luptăm împotriva acelor delicte financiare de anvergură și apreciez foarte mult tot ce se petrece pe acest dosar. Vă mulțumesc foarte mult. Bine, so Maite, would you like to conclude, please? Sí, muchísimas gracias a todos. Mulțumesc foarte mult și acum, doamna raportor, da, mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase și pentru comentariile noastre. și vreau să vă amintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este fixat în data de 4 iulie. Vă încurajez să veniți cu contribuții și să vedem dacă vom fi în măsură să le integrăm și am speranța că rezultatul va fi unul bun. În orice caz, vă mulțumesc tuturor. Very nice to have such an intelligent debate as the final last. Da, mulțumesc foarte mult și acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc tuturor pentru prezență, vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit, mulțumesc și personalului și vă aveți un weekend, să aveți un weekend plăcut. La revedere! La diverse nu avem nimic și e sfârșitul ședinței. Ne mai vedem pe 26 iunie. Mulțumesc!